Bună ziua, bună ziua tuturor. Haideți să începem sesiunea din această dimineață. Vreau să vă spun următoarele. Președintele Senatului Belgian, domnul Peters, este reținut în altă parte, participă la niște negocieri. După cum știți, uh, au loc niște negocieri de câteva luni în această țară în sensul formării guvernului, însă avem mulțumirea și de a-l avea aici pe domnul Didi Maier, care este vicepreședintele Senatului cu multă amabilitate a fost de acord să-l înlocuiască pe domnul Peters și va fi împreună cu noi copreședinte al sesiunii din această dimineață. Este o sesiune care va fi deosebit de interesantă, măcar prin prezența acestor personalități deosebite care vor vorbi, care vor răspunde la comentariile făcute de noi. În primul rând, vom uh, prezenta rapoartele grupurilor de lucru care au avut uh, loc ieri și vreau să vă mai anunț încă un lucru. O să vi se transmită un formular ca să vă înscrieți uh, la cuvânt pe marginea prezentărilor care vor avea loc, pe care le vor face domnul Yves Le primul ministru al Belgiei, președintele Consiliului și de asemenea domnul José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Mai doresc să fac un anunț și anume, în momentul în care vom începe intervențiile din sală, vrem să știm cine sunt colegii care doresc să intervină ca să nu avem o listă care să se tot lungească. Aș vrea să știm ca de la începutul dezbaterilor să știm dacă sunt 10 sau 15 colegi care doresc să intervină pentru a putea vedea care este timpul alocat fiecărei intervenție. Haideți să trecem acum imediat la informările prezentate de, raportările, de raportorii grupurilor de lucru, așa că voi da cuvântul în primul rând raportorului de la grupul de lucru 1, care s-a referit la ce tip de creștere și de locuri de muncă a, sunt necesare în Europa de mâine. Grupul a fost prezidat de domnul Miguel Portas și de doamna Maria Arena, iar raportorul este domnul Bruno Tuibens, căruia pe care îl invit acum să își prezinte raportul. Vă rog, dacă doriți să-l prezentați de la tribună, tribuna este la dispoziția dumneavoastră. Deci microfoanele sunt gata, aveți cuvântul direct. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. Aș Aș dori să iau cuvântul acum parțial în olandeză, parțial în franceză. La grupul nostru de lucru am discutat despre tipul de creștere de care avem nevoie și despre tipul de locuri de muncă de care vom avea nevoie pe viitor. În cadrul strategiei Europa 2020 și în cadrul uh, programului financiar pentru 2011 și pentru alți ani, s-a dovedit un lucru. Pot fi create mai multe locuri de muncă la nivel european, ținând cont de agenda socială pentru următorul deceniu. În grupul nostru de lucru am propus să dezbatem anumite aspecte referitoare la acest subiect, de exemplu, care pot fi impulsurile de creștere pentru o economie mai ecologică și pentru o economie care trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe societatea cunoașterii. De asemenea, trebuie ca tineretul să fie mult mai implicat și să fie implicate și persoanele peste 50 de ani. Am subliniat și faptul că trebuie consolidat modelul social european. De asemenea, guvernanța corporatistă um, trebuie de asemenea promovată astfel încât întreprinderile mari să-și asume rolul optim Aici discutăm în special despre companiile multinaționale. În cadrul discuției s-a făcut referire și la faptul că este important să găsim un echilibru, un echilibru între nevoia de economisire, nevoia de austeritate și nevoia de creștere. Desigur că aici avem o mare provocare pentru că trebuie ca în acest context să ne menținem competitivitatea și să stimulăm dezvoltarea. Când discutăm despre datorii și combaterea acumulării acestora, atunci facem referire la faptul că guvernele trebuie să evalueze concret situația și să o gestioneze ca atare. Cheltuielile pe timp de criză sunt o soluție proastă. De asemenea, s-a pledat și pentru faptul că îndatorarea pub, publică trebuie să fie demontată și întreprinderile trebuie ajutate acum printr-o diminuare a costurilor. Firmele multinaționale sunt uh, întreprinderile care se orientează acum pe profitul imediat și gândesc în uh, termeni, uh, în termenii viitorului apropiat. Însă, iată că această situație trebuie acum schimbată. Trebuie să-și asume mult mai serios răspunderea socială. Până acum am uh, avut de-a face doar uh, cu declarații voluntare, cu promisiuni de șarte, însă de data aceasta trebuie ca aceste întreprinderi să se gândească concret la modul în care pot să-și consolideze răspunderea față de societate. Mai mult decât atât, este important să facilităm accesul la credite pentru IMM-uri. Trebuie să susținem angajarea, în special cea a tinerilor, a celor mai în vârstă de 50 de ani și a celor care au mai puține posibilități de angajare. Mai mulți vorbitori au spus că criza nu s-a încheiat. Statele se concentrează pe stabilitate și mai puțin pe creștere. Există mai puține investiții în cercetare și dezvoltare, ceea ce amenință nu doar poziția noastră concurențială, ci și crearea de locuri de muncă. Piața internă, care s-a dezvoltat eh, după 1992, a dus la crearea de 3 milioane de locuri de muncă. În 2008, criza economică și financiară a Uh, pus capăt acestei viziuni, viziuni optimiste. Și viziunile legate de strategia de la Lisabona nu au fost realizate. Autoritățile nu dispun de o mare marjă de manevră pentru a crea locuri de muncă, dată fiind uh, cifra datoriilor. Așadar, locurile de muncă trebuie să provină din alte sectoare. Între companiile trebuie să dispună de o anumită marjă de manevră. Un șomaj, o rată a șomajului crescută poate să ducă la o reducere a consumului. Așadar, trebuie să stimulăm rata de ocupare pentru categoriile cele mai la risc ale populației, cei mai tineri și cei mai în vârstă de 50 de ani. Tinerii și persoanele peste 50 de ani reprezintă un potențial pentru companii. Un vorbitor este de părere că crearea de locuri de muncă ar trebui, în primul rând, să fie adresată către cetățenii europeni și doar după aceea să se facă apel la o mână de lucru, mână de lucru din proveniență din statele terțe. În ceea ce privește uh, re, uh, redresarea economiei. Inovarea poate să ducă la susținerea uh, locurilor de muncă. Automatizarea și robotizarea este nefastă pentru uh, ocuparea categoriilor de personal cele mai fragile și mai puțin calificate. Noi locuri de muncă pot să fie dezvoltate în sectorul sănătății, educației și formării care necesită o specializare mai mare. De asemenea și în sectorul energiilor ecologice. Este așadar esențial să creăm locuri de muncă în economia cunoașterii și în economia ecologică. Uh, de asemenea, marile proiecte de infrastructură pot să stimuleze ocuparea și dezvoltarea. O formare mai bună poate să ducă la locuri de muncă mai bune. În acest context, mai mulți oratori au atras atenția asupra necesității uh, învățării de-a lungul vieții. Europa trebuie să aibă lucrătorii pentru, a, uh, pentru ca aceștia să poată să fie formați și lucrătorii trebuie încurajați în același timp să rămână în Europa. Politica în domeniul economiei ecologice trebuie să fie făcută armonizat și nu trebuie să uh, se bazeze pe diferențele dintre statele membre. Economia ecologică trebuie să consolideze coeziunea și nu trebuie să uh, implice costuri suplimentare pentru companii. Un alt vorbitor a uh, Uh, subliniat că trebuie stimulate nu doar contracte, contractele între responsabilii politici, ci și între companii. Această conferință a fost uh, un exemplu foarte bun, chiar dacă uh, mai puțin parlamentari europeni au putut fi prezenți din cauza programului încărcat trebuie să ascultăm companiile și să ținem cont de noile lor necesități. De asemenea, să ne întrebăm ce fel de tipuri noi de locuri de muncă se pot crea. În ceea ce privește natura obligatorie a obiectivelor strategiei Europa 2020 cu privire la dezvoltare și ocupare, s-au ă, stabilit următoarele idei. Un vorbitor a spus că guvernele trebuie să își informeze cetățenii în mod foarte clar în legătură cu planurile de reformă pentru 2020. Natura obligatorie a acestor măsuri este de o natură secundară. Alți vorbitori au spus că problemele de creștere și ocupare trebuie să fie rezolvate global și colectiv, confirmând necesitatea unor reguli europene comune. Colaborarea între cercetare și dezvoltare, industrie și educație este esențială în căutarea uh, unei dezvoltări și ocupări mai mari. S-a mai subliniat și că uh, materia primă din statele terțe care se comercializează pe uh, piața uh, comunitară deseori nu este, este comercializată fără a ține cont de normele Organizației Mondiale a Muncii. Uh, trebuie să se țină cont de aceste aspecte. Trebuie să învățăm de la noi, uh, noile națiuni emergente economic și trebuie să ținem cont de asemenea politici ca, uh, și pentru ca noi să servim ca un model, model pentru statele terțe. Acestea au fost concluziile grupului de lucru 1. Vă mulțumesc. Mulțumim, stimate coleg. Vă mulțumim pentru acest raport uh, foarte detaliat și vă mulțumim că ați respectat și timpul pe care l-ați avut la dispoziție. Aveți de la 5 până la 10 minute. O să trecem acum la al doilea grup de lucru, grupul care s-a referit la tipul de guvernanță economică europeană, iar uh, raportoarea va fi doamna Pervanș Beres. Pervanș, aveți cuvântul. Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să prezint uh, lucrările grupului de lucru numărul 2 și anume ce tip de guvernanță economică. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, grupul acesta de lucru va începe prin uh, numele unei prezentări. Doresc să reiau una dintre propunerile făcute ieri, o propunere puternică făcută în Comisia privind criza economică și socială. Propuneam acolo organizarea unei sinteze ca să reprezentăm guvernanța economică în zona euro și să creăm un post de vicepreședinte al uh, Comisiei care să se ocupe de afacerile economice și monetare și care să prezideze COFIN. Acum se vorbește despre războiul monezilor, iar uh, aceasta este o evoluție conceptuală foarte importantă. În al doilea rând, articulare între supravegherea multilaterală și întărirea pactului de stabilitate pentru a verifica care este echilibrul bun între aceste două forțe dinamice în dezbaterea actuală. Și în al treilea rând, uh, mă voi referi la asocierea parlamentelor naționale la lucrările Parlamentului European în cadrul semestrului european pe care vor să le folosească Comisia și Consiliul în discuția privind guvernanța economică, dar, așa cum vom vedea în intervențiile colegilor, ne vom referi și la chestiuni de fiscalitate pe care devin din ce în ce mai importante. Deci trebuie ca aceste două incinte parlamentare să se susprijine una pe cealaltă între intervențiile parlamentarilor europeni și ale reprezentanilor parlamentelor naționale, voi face o sinteză în cinci puncte. În primul rând, semestrul european și modul în care se articulează activitățile bugetare naționale și ritmul european parlamentarii europeni uh, au amintit condițiile de codecizie în care se votează acum uh, pachetele legislative aflate în lucru, iar parlamentarii italieni, portughezi, cehi și francezi și-au pus întrebări asupra, timpului de reflexie lăsat parlamentelor naționale pentru a interveni în acest proces în curs. Și în momentul în care pachetul va fi adoptat, cât timp vor avea la dispoziție pentru a vedea dacă contribuția parlamentelor naționale poate fi integrată în semestrul european. S-au făcut un număr de propuneri uh, Franța, de exemplu, a propus ca după adoptarea programelor naționale de reformă și a planurilor de convergență să existe un fel de convenție sau incintă parlamentară care să își desfășoare lucrările după un calendar care, după părerea lor, ar trebui să aibă loc în mai. Cam acestea ar fi propunerile asupra cărora ar trebui să mai discutăm. S-au menționat de asemenea un element important, uh, încrederea în piață. Marea Britanie a accentuat acest lucru și tot pe marginea semestrului european, colegul italian a revenit asupra importanței indicatorilor clari cu privire la durabilitatea finanțelor publice. Al doilea element foarte discutat uh, în timpul acestei mese rotunde mizele referitoare la revizuirea tratatelor. Colegul de la Parlamentul European s-a referit la cele spuse de Jean-Claude Juncker, care spunea că această revizuire a tratatului nu ar fi neapărat necesară formal, oficial, ci pentru motive politice legate de ceea ce ar putea să spună o curte supremă sau alta. S-a dezbătut de asemenea și procedura necesară, fie o procedură simplificată, fie o procedură care să permită alcătuirea unei convenții. Și-au pus întrebări reprezentanții Poloniei și Germaniei în acest sens. Al treilea punct, adus în discuție de Polonia și Germania, și de Parlamentul European și anume problema fiscalității. Necesitatea uh, împărtășită de multă lume de a face progrese în sensul armonizării fiscale nu numai cât privește ratele fiscale, cât uh, în ceea ce privește anvelopa impozitelor, cât și nevoia de a face progrese în sensul aplicării la nivel european, dacă nu se reușește la nivel internațional, a unui impozit pe tranzacțiile financiare. Al patrulea punct pe care doresc să-l menționez aici este cel adus în discuție de copreședintele belgian, și anume agențiile publice de rating uh, care sunt foarte dezbătute astăzi, și anume condițiile în care am putea să ne gândim la crearea unei agenții publice europene de uh, rating a creditelor și în ce condiții o asemenea agenție ar putea să intervină fiind vorba de um, evaluarea datoriei suverane a statelor. Al cincilea punct și ultimul pe care doresc să-l menționez aici este echilibrul de ansamblu uh, al, al reflexiei asupra guvernanței economice, legată de ceea ce s-a discutat și la primul grup de lucru, și anume condițiile în care poate să apară această guvernanță economică nu împiedică finanțarea investițiilor în viitor. A fost o preocupare menționată de colegii din Germania și cred că merită să fie adusă în această discuție. Ideea generală este că măsurile de restricții, de restricționare a datoriei publice și de controlare a datoriei datoriei suverane nu trebuie să împiedice investițiile în viitor pentru că sunt foarte necesare. Italia a adus în, amin, în discuție uh, propunerile de a face emisiuni de împrumut europene pentru a face față cheltuielilor de infrastructură strategică pentru Uniunea Europeană. Și ultimul punct la care doresc să mă refer este preocuparea multor colegi și anume ca aceste măsuri să se traducă prin crearea unor locuri de muncă de care avem atât de multă nevoie și coerența cu obiectivul luptei împotriva sărăciei. Mulțumesc, domnule președinte, iată ce s-a discutat la al doilea grup de lucru și din care a reieșit ideea că nu o să existe o guvernanță economică eficientă dacă nu permite parlamentelor naționale și Parlamentului European să conlucreze fiecare în domeniul său de competență, dar aflați în serviciu aceleia strategii care ar permite Uniunii Europene în momentul acesta în care războiul monedelor este pe buzele tuturor, să nu facă uz de puterea sa pentru a i face un loc în lumea exterioară. Mulțumesc! Mulțumesc, Pervanș! Mulțumesc, doamna Beres! O să trecem imediat la al treilea grup de lucru care se referă la cum se va încheia punerea în aplicare a pieței unice europene, are cuvântul compatriotul meu, senatorul Jordi Villajoana. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, dezbaterea care a avut loc ieri în al treilea grup de lucru la care am avut onoarea să particip ca raportor s-a concentrat pe provocările aflate în fața pieței unice europene. Pentru că piața unică este un pilon fundamental al Uniunii Europene. În al treilea grup de lucru s-au prezentat mai multe uh, dezbateri care confirmă raportul Montei și anume piața unică generează atât uh, așteptări cât și preocupări legate de relațiile din, realitățile din fiecare stat membru. Aceste realități sunt în continuare de criză în unele state, iar în alte state s-a ajuns la o perioadă de revenire economică. Pe de altă parte, în dezbatere au reieșit diferitele ideologii legate de politica economică care merg de la liberalismul economic până la apărarea unei economice, până la apărarea unei uh, economii de piață mai sociale. Majoritatea intervențiilor uh, s-au referit la consensul de a continua să activăm în sensul punerii în aplicare a pieței unice europene pentru a câștiga încrederea cetățenilor și întreprinderilor. S-au exprimat mai multe opinii privind avantajele și inconvenientele deschiderii pieței unice și, da, au existat opinii favorabile protecționismului și revenirea la naționalismul economic, dar majoritatea intervențiilor au arătat necesitatea de a întări libertatele, libertățile implicate de piața unică. Între măsurile care se pot adopta în acest sens apar mai multe, cum ar fi unificarea legislației statelor membre, transpunerea directivelor europene și controlul aplicării corecte a legislației europene. În acest sens s-au menționat mai multe probleme care țin de aplicarea directivei privind contractele publice, care urmărește obiectivul concurenței în piața publică, dar creează o greutate mm, administrativă foarte mare pentru IMM-uri. De asemenea, și-au făcut uh, loc problemele legate de transpunerea directivei serviciilor și ce reprezintă ea. S-a vorbit de asemenea despre alte teme, cum ar fi promovarea mărcii europene și ideea de inovație pentru a putea concura cu țările terțe. Piața digitală, de exemplu, trebuie să fie reglementată la nivel european pentru a evita ca reglementarea la nivel global să împiedice statele membre ale Uniunii Europene să concureze în situații egale cu celelalte state. Mai ales dacă ne gândim la uh, faptul că s-ar putea așeza în aceste țări întreprinderile din acest domeniu. De asemenea, s-a arătat că este necesară armonizarea fiscală care trebuie adusă la bun final în Uniunea Europeană S-au văzut diferențele de opinie dintre statele membre, care până la urmă ar putea să aducă prejudicii competitivității europene. Grupul de, lucru a considerat că este important uh, modul în care Comisia Europeană a propus relansarea pieței unice prin pachetul de măsuri prezentate în luna octombrie 2010 de către comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Barnier. Dezbaterea de ieri poate fi considerată ca o dezbatere fructuoasă, în măsura în care intervențiile au fost numeroase, diverse și au arătat care este legătura dintre parlamentarii participanți și realitatea economică și socială din fiecare dintre statele membre. Problemele menționate în acest raport se reflectă opiniile prezentate în acest grup de lucru și speră să devină un instrument util pentru dezbaterea care urmează, fără a exclude alte intervenții care vor fi menționate în concluziile acestei reuniuni interparlamentare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc, dragă Jordi! Și astfel, uh, stimați colegi, uh, am uh, terminat prezentările rapoartelor de la reuniunile de ieri. Unele sunt deja în formă scrisă, altele încă nu ne-au venit în formă scrisă, dar oricum toți participanții vor primi un text dintre acestea. Cred că sunt texte foarte interesante cu idei care ar trebui să inspire activitățile viitoare. Să trecem acum la punctul următor al ordinii de zi, punct foarte important. Ni s-a spus că domnul Le Term, uh, președintele Consiliului și primul ministru al Belgiei, nu va ajunge la momentul potrivit, așa că îl vom invita acum pe domnul Barroso, președintele Comisiei, să ia cuvântul, deci vom face o schimbare în ordinea intervențiilor. Ca întotdeauna, domnul Barroso este Uh, dornic să colaboreze cu Parlamentul European și cu parlamentele europene. Și vom da acum cuvântul, cum spuneam, domnului Barroso. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate prieten. Stimați membrii Parlamentului European și stimați membri ai Parlamentelor Naționale, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această reuniune. Uh, Apreciez momentele în care pot să mă adresez atât Parlamentul European cât și Parlamentelor Naționale în plen. Și nu este doar o chestiune de curtoazie, ci aș dori să vă transmit un mesaj politic. Provocările ce ne stau astăzi în față necesită angajamentul nostru, al tuturor. Avem în față provocări extrem de dificile și nu vom avea succes dacă nu acționăm cu toții împreună, referindu-mă aici la instituții europene și statele membre. Este nevoie să avem o viziune comună pentru economie, pentru creștere pe viitor. Trebuie ca europenii să conlucreze pentru a atinge aceste obiective. De aceea dimensiunea parlamentară este acum atât de importantă. Aveți autoritatea democratică necesară pentru a, a crea instrumentele necesare și pentru a transmite acest mesaj în, prin, în Uniunea Europeană. Știți că am depus uh, eforturi uh, pentru colaborare între Comisie și Parlamentul European și mereu am fost pentru consolidarea dialogului politic cu parlamentele naționale. De aceea doresc să intensificăm acum relația noastră, dată fiind situația economică actuală. Trebuie să vorbim mult mai deschis, trebuie să ne ascultăm unul pe celălalt mult mai bine. Și tocmai de aceea consider că acum ar trebui să avem o abordare comună față de criză. Un mesaj care a rezultat din această criză este următorul și este cât se poate de clar. Europenii sunt foarte îngrijorați. Sunt îngrijorați pentru locurile lor de muncă. Discutăm despre posibilitatea de a păstra un loc de muncă pentru cei care l-au deja, pentru a obține un alt loc de muncă pentru cei care l-au pierdut sau pentru a avea pur și simplu un loc de muncă pe viitor pentru cei care acum studiază. Oamenii sunt îngrijorați pentru pensiile lor, pentru educație, pentru mediul în care trăiesc, pentru calitatea vieții. Și, desigur, caută răspunsuri în, la Uniunea Europeană. Noi acum trebuie să le arătăm care sunt aceste răspunsuri și să arătăm faptul că putem să fim încrezători în viitor. Iată acum solidaritatea ne-a fost uh, testată și eu cred că până acum am făcut față acestui test, însă mai avem foarte multe de întreprins. Ne aflăm acum la un moment de răscruce în uh, redresarea economică. Știm cu toții că există semne de redresare. Uh, economia europeană va înregistra o creștere în acest an, însă să nu uităm că situația este cât se poate de diferită la nivelul statelor membre. Ce trebuie să facem în acest caz Trebuie să ne unim forțele astfel încât să avem o soluție. Politica economică europeană s-a transformat de la criză încoace și acum avem o reformă comprehensivă a sistemului financiar. Am întreprins pași către guvernanța economică și uh, creăm un nou sistem pentru prosperitate. Strategia europeană 2020 este pentru o creștere economică inclusivă, inteligentă și durabilă. Am încercat să reformăm sistemul financiar și deja sunt implementate măsuri cheie în acest sens. Discutăm aici, de exemplu, despre supervizare. Mai există însă și alte instrumente pe masa de lucru care vor trebui implementate. Până la finele anului viitor vom avea o revoluție în sistemul financiar și vom pune bazele pentru viitor. O precondiție pentru redresarea economică se referă la abordarea partenerilor noștri globali. Datoria, criza datoriilor publice a reprezentat însă un moment care ne-a arătat exact care sunt punctele slabe la nivelul guvernanței economice. Nu vom putea avea un sistem economic sănătos cu o bază sărăcăcioasă. De aceea guvernanța economică este atât de importantă. În mai am creat un mecanism de stabilizare în acest sens. În septembrie, Comisia a venit cu noi propuneri de instrumente pentru monitorizarea economică, pentru a detecta problemele într-o într într fază incipientă. Aceste instrumente au fost uh, importante și, iată, um, grupul de lucru a ajuns la un consens în ceea ce privește implementarea acestora. <coughs> Consiliul European luna trecută a dat curs acestei abordări și a creat un mecanism de criză despre care noi trebuie să vedem dacă este un instrument eficient pentru viitor. Statele membre, de asemenea, doresc să meargă acum uh, mai departe în baza tratatului, însă știm că uh, de fiecare dată când discutăm despre tratat, discutăm despre deschiderea cutiei, cutiei Pandorei. Așadar, trebuie să vedem cum anume putem să ne îndreptăm acum către un mecanism permanent de care au nevoie anumite state membre, de exemplu, din motive legale. Mecanismul acesta va avea un domeniu de aplicare limitat, nu va modifica competențele europene, astfel încât ratificarea până în 2013, când mecanismul temporar va expira, este posibil, în opinia mea, atâta timp cât toată lumea își aducă contribuția aferentă. Aceste lucruri sunt esențiale pentru crearea unei baze pentru viitor. Însă acest pilon al stabilității nu este suficient. Avem nevoie de o abordare cu totul nouă pentru a genera schimbările de care avem nevoie. Tocmai asta face strategia Europa 2020. Viitorul Uniunii Europene trebuie să fie un viitor inteligent, inclusiv, durabil. Trebuie să ne orientăm către noi surse de creștere. Avem o sarcină comună în acest sens, pentru că, iată, trebuie să întreprindem eforturi comune Și aici discut despre implicarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în acest demers, pentru că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de asumarea răspunderii pentru a promova, pentru a explica reforme de care este nevoie și pentru a le implementa. Această activitate trebuie să înceapă acum. Nu putem să mai tergiversăm aceste acțiuni. Avem nevoie de reforme structurale. Strategia pentru Europa 2020 oferă un cadru de implementare a măsurilor pentru viitor, ce se axează pe cetățeni, ce se axează pe piața unică, ce găsesc noi surse de creștere bazându-se pe inovare, pe durabilitate. Astfel se poate aduce contribuția către crearea unei Europe mult mai rezistente. Um, proiectele, agenda digitală lansată acum este unul din proiectele, uh, de, proiectele prioritare uh, pentru dezvoltarea durabilă. De asemenea, inițiativa pentru o Uniune a Inovării este o, inițiativă care se bazează pe dezvoltarea științifică, astfel încât la nivelul industriei să se creeze noi modele de afaceri, noi modele de marketing. Alte inițiative se referă la, la ocupare, la aspectul social, la tineret, educație și la eficiența resurselor. Discutăm aici despre o abordare care ne oferă linii directoare pentru viitor. Însă avem nevoie de instrumente pentru implementarea acestei noi abordări. Am văzut, am, am tras învățămintele din fosta strategie de la Lisabona și acum mizăm pe programele naționale foarte mult. Uh, dacă aceste programe naționale se pierd într-o împovărare administrativă, atunci ar fi păcat și ar fi o pierdere de timp. Însă, dacă programele naționale aduc uh, la același nivel politicile uh, naționale și politicile europene, se va, se va genera într-adevăr o schimbare în sensul redresării economice. Tocmai de aceea se conlucrează acum cu guverne naționale pentru că aceste programe uh, să genereze rezultate atât la nivel național cât și la nivel european. Cu cât reformele sunt mai dificile, cu atât este mai mult uh, nevoie de consens la nivel european. De aceea, acum, cei care sunt implicați în procesul de reformă merg în această direcție a uh, armonizării. Parlamentarii ar trebui să monitorizeze acum progresul în funcție de obiectivele prestabilite pentru a vedea exact ce merge și ce nu și ar trebui să utilizeze aceste programe pentru implicare democratică. Știu desigur că la nivelul unor parlamente naționale au fost manifestate îngrijorări în ceea ce privește prerogativele bugetare. Dar aceste îngrijorări nu sunt fondate, nu vor exista probleme în ceea ce privește programarea bugetară. Și mă, bucur, mă bucură faptul că am reușit să clarificăm această chestiune. Acum putem să ne unim eforturile europene și eforturile naționale. Putem să avem mai multă informare în acest sens și atunci putem să avem și mai multe prerogative. Vom avea informări în ceea ce privește situația fiscală, situația macroeconomică și situația politică la momentul oportun pentru a genera schimbare. Astfel vom putea trage învățăminte necesare din criza economică actuală. Acum este foarte clar faptul că deciziile politice într-un anumit stat membru au un impact direct asupra politicilor din alte state membre. Deci politica economică nu mai poate fi privită separat ca fiind o chestiune națională. A nega acest lucru înseamnă a nega realitatea. Există interdependență la nivel global. Deci nu negăm interdependența la nivel global, așa că nu o putem nega nici la nivel național. Avem nevoie de o abordare consistentă pentru a pune în aplicare un astfel de sistem, generând standarde minime la nivel fiscal și economic, de exemplu. Însă, în tot acest timp, nu trebuie să subminăm prerogativele naționale parlamentare. Este de la sine înțeles faptul că trebuie să consolidăm legitimitatea democratică implicând Parlamentul European mult mai devreme în procesul decizional, pentru că Parlamentul European are legitimitate de plină, este ales direct, prin urmare, nu este un parlament de mâna a doua. Acum, Parlamentul European a primit mult mai multe prerogative după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. La nivel național, din păcate, unii politicieni nu au înțeles exact care este realitatea uh, instituțiilor europene. Stimați membri, iată, subiectul dezbaterii noastre este unul bine ales, dat, uh, dat fiind momentul în care ne aflăm la nivel economic. Să nu uităm că economia ce a fost odată nu uh, va reveni. Acum trebuie să reconstruim economia, să avem o economie uh, care să poată fi durabilă la nivel global. avem nevoie de ceea ce este stipulat în uh, tratatul de la Lisabona, de o economie socială de piață care să dea curs răspunderii noastre față de cei mai vulnerabili din punct de vedere social. Avem nevoie de o economie durabilă, de o economie care să țină seama de provocările ecologice. Trebuie însă să ne menținem totodată și competitivitatea și să facem față provocărilor ce ne stau înainte. Și în tot acest context nu trebuie să renunțăm la valorile noastre ce țin de incluziunea socială și de respectul față de mediu. Însă pentru a face toate aceste lucruri avem nevoie de eforturi comune, la nivel național, la nivel european. Îmi manifest angajamentul față de colaborarea cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate prieteni, și cum nu a sosit încă domnul Term, o să arătăm cât de flexibili suntem, cât de flexibilă este și lumea belgiană, așa că vom trece la dezbaterea cu colegii care s-au înscris și în momentul în care va sosi domnul Term, vom întrerupe intervențiile pentru a asculta cele spuse de domnul Term. Vreau să vă amintesc care este procedura pe care o urmăm. Oratorii vor avea la dispoziție trei minute. Vă rugăm să vă conformați cu timpul alocat pe care vi-l va arăta cronometru. Știți că ieri am folosit cartonașul albastru. Asta înseamnă că dacă nu, nu are nimeni obligația să folosească cartonașul albastru, dar dacă la sfârșitul intervenției unor uh, orator cineva dorește să-i pună o întrebare, ridică cartonașul albastru, președintele îl întreabă pe orator dacă dorește să accepte întrebarea respectivă, dacă intervenientul acceptă întrebarea, atunci are 30 de secunde pentru a pune întrebarea, iar intervenientul are încă 30 de secunde pentru a răspunde la întrebarea respectivă. Se poate folosi cartonașul albastru de două ori de către fiecare coleg pe parcursul unei dezbateri. Așa încât, acum cu multă bucurie, voi preceda președinția acestei sesiuni colegului nostru, domnul Didi Mayer, care este și vicepreședintele uh, uh, Senatului și primar al orașului Liege. Cei care cunoaștem această țară și cunoaștem și orașul respectiv știm că este un privilegiu. Deci are acum președinția domnul de Mayer, iar eu o să trec aici lângă prietenul meu, președintele Comisiei. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să prezidez o asemenea reuniune și așadar voi trece voi da cuvântul acum, dând cuvântul doamnei Vesaite din Lituania. Aveți trei minute. Sijos Domnule președinte al Comisiei, domnilor eurodeputați, noi salutăm hotărârea Comisiei Europene de a implementa o serie de reforme ca urmare a uh, crizei care a lovit sectorul financiar din Europa. Cu toate acestea, după cum a arătat criza, Economia are nevoie de reglementări globale. O piață liberă, nereglementată, va duce la o nouă criză. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să introducem o taxă pe tranzacțiile financiare. Cu toate acestea, mă îndoiesc că o taxă introdusă la nivel european va avea un rezultat, pentru că piețele financiare funcționează la nivel global și de aceea Europa, ca actor principal european, ca actor principal economic în lume, trebuie să discute o taxă pe tranzacțiile financiare care să fie aplicată la nivel global. Criza, după cum știm, a fost creată de bănci și chiar băncile profită în urma crizei. Vorbim aici despre crearea de noi locuri de muncă. Știm că multe state membre sunt îndatorate și între timp băncile profită de pe urma statelor membre în loc să susțină IMM-urile. Majoritatea statelor membre uh, par să fie donatori perfecți pentru bănci. Ajută aceste instituții financiare și de aceea trebuie să uh, vorbim despre bănci și felul în care băncile pot să creeze noi locuri de muncă. În ceea ce privește strategia Europa 2020, trebuie să avem în vedere uh, sărăcia energetică a cetățenilor. Aș îndemna Uniunea Europeană să treacă de la vorbe și declarații în legătură cu solidaritatea uh, la fapte. Atunci când vorbim despre furnizorii de energie în Europa, înțelegem că nivelul bilateral este mai important decât cel european. Mă bucur că aveți încredere în parlamentele naționale și uh, că schimburile de informații în legătură cu disciplina fiscală este un lucru crucial. Eu cred că parlamentele naționale dețin suficiente competențe și instrumente pentru a implementa uh, controlul parlamentar asupra guvernelor lor atunci când vine vorba de guvernanța financiară și di- disciplina financiară. Vă mulțumesc pentru respectarea timpului de intervenție și Dau acum cuvântul al doi, celui de-al doilea orator, domnul Andrei Kalazewski din Polonia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O guvernanță economică mai bună în Uniunea Europeană este necesară în acest moment ca răspuns la criză indiferent de circumstanțe. Avem nevoie de o coordonare mai bună a politicilor economice ale statelor membre, monitorizarea situației economice și un cadru mai bun de gestionare a crizei. Toate acestea sunt obiective bine definite care pot să ducă la scăderea amenințărilor din viitor. Cu toate acestea, obiectivul strategic al Uniunii este de a uh, intensifica competitivitatea la nivel global. Pentru a reuși să atingem acest obiectiv, trebuie să încheiem uh, procesul de formare a pieței interne la 10 ani după începerea sa. Uh, competitivitatea Uniunii depinde de competitivitatea statelor membre, însă statele membre concurează între ele și această competiție internă aduce valoare adăugată. Cu toate acestea, în dezbaterea de ieri cu privire la concurența între statele membre, în contextul sistemelor de impozitare, uh, s-au exprimat anumite opinii negative s-a vorbit despre concurența sălbatică. Este destul, un concept destul de greu de definit. S-a vorbit și despre nerespectarea regulamentelor juridice sau dacă cumva trebuie să schimbăm uh, legislația pentru a elimina această concurență sălbatică. Am discutat despre un cadru comun pentru impozitare Uh, și de utilizarea aceluiași limbaj. Însă în ceea ce privește rata impozitului și costul muncii, aici concurența trebuie să persiste. Domnul Barroso a vorbit despre noi locuri de muncă și noile locuri de muncă se creează prin investiții. Noi trebuie să încurajăm pe investitorii din Uniune și și din Statele Unite, India, Brazilia și alte state terțe. Pentru a acorda stimulente investitorilor, avem nevoie de concurență internă, care poate fi realizată prin uh, costuri diferite ale uh, forței de muncă, diverse niveluri de impozitare și disponibilitatea creditelor și împrumuturilor. Aceste subiecte merită să fie discutate mai în profunzime. Vă mulțumesc și vă propun acum să trecem la a treia intervenție a domnului Malcolm Harbour, membru al Parlamentului European. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca președinte al Comisiei pentru Piața Internă și Uh, protecția consumatorului. Am uh, prezidat un grup de lucru ieri și am, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru pentru uh, prezentarea sa. am discutat despre cum se poate finaliza piața internă, piața unică. Munca, com- vreau să spun câte ceva despre activitatea comisiei mele. Vrem să uh, conștientizăm uh, activitatea noastră în cadrul strategiei 2020. În urmă cu două săptămâni am lansat un act pentru piața unică uh, care este supus consultării publice în, în următoarele patru luni și care conține 50 de propuneri pentru piața unică. Și Comisia susține importanța uh, reformelor prefinanțate. Uh, și, de fapt, ideea aceasta aparține comisiei mele și arată că comisia noastră poate să spună uh, comisia noastră poate să spună uh, Comisiei Europene că nu a făcut suficient pentru a susține creșterea financiară. De asemenea, am mai spus Comisiei că achizițiile publice nu funcționează așa cum trebuie. Mulți uh, privesc achizițiile publice ca o povară birocratică. De asemenea, uh, nu se încurajează accesul uh, micilor întreprinderi pe piața publică. De aceea este important să vedem cum putem conlucra asupra strategiilor. Vreau să vă împărtășesc câteva idei în acest sens. Dacă parlamentele naționale uh, își joacă rolul crucial și indispensabil în colaborarea cu noi pentru a susține importanța pieței unice și felul în care funcționează acest lucru, trebuie să mergem mult mai departe decât până acum în domeniul politicilor strategice nu uh, este util ca Comisia să ne trimită foarte multe propuneri detaliate de care nu suntem pregătiți și să primim câteva săptămâni pentru a răspunde. Nu așa ne putem implica în dezbatere. Trebuie să discutăm despre proiectele viitoare și să lucrăm asupra strategiilor. Pentru a vă da un exemplu foarte simplu, pentru a nu depăși foarte mult timpul în legătură cu recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Știm că Comisia va introduce o reformă în 2012. În 2011, Comisia mea va elabora un raport strategic major pe această temă și deja am avut o întâlnire a parlamentelor naționale pentru a vorbi cu dumneavoastră în legătură cu uh, preocupările dumneavoastră în legătură cu această propunere. Așa trebuie să conlucrăm pentru a avea o abordare strategică pentru a purta acest dialog înainte de a primi propunerile din partea Comisiei. Așa ne putem implica mai mult și sper că dumneavoastră, domnule președinte, ca gestionar al relațiilor noastre interparlamentare, veți putea uh, conlucra cu comisiile parlamentare și cu Comisia Europeană pentru ca parlamentele naționale să poată primi la timp informațiile pentru a putea colabora corespunzător. Vă mulțumesc pentru intervenție. Vă propun acum să trecem la următoarea intervenție. Este domnul Robert Lugar din Austria domnule președinte. Băncile europene primesc acum sume nelimitate din partea Băncii Centrale Europene cu o rată dobânzii de 1% și astfel cumpără datoriile publice, speculează în anumite domenii și obțin profituri de 10% sau chiar mai mult. Totul fără nici un risc, pentru că riscurile sunt acoperite de Uniunea Europeană. Iată că, în cele din urmă, băncile au cel mai mult de câștigat. Aceste dobânzi reduse ale Băncii Centrale Europene nu ajung acolo unde trebuie, de exemplu la IMM-uri. Nu doar în Austria, ci și în alte țări, IMM-urile creează foarte multe locuri de muncă. Acolo rata dobânzii se situează pentru acestea la 7-8% pentru că Băncile argumentează faptul că în cazul IMM-urilor riscul este mai crescut și este nevoie de o rată dobânzii mai crescută. Deci rata dobânzii de 1% a băncii centrale europene nu ajunge acolo unde este nevoie de aceasta. La nivel economic, atunci când dobânda scade, trebuie să fie generată creștere economică și ocupare. Însă iată că de data aceasta nu este cazul. Din păcate, de data aceasta, scopul nu este atins și se creează doar o bulă a speculațiilor. Trebuie așadar să facem ceva în acest sens pentru ca dobânzile reduse să ajungă acolo unde creează ocupare. În ceea ce privește evoluția demografică, poate că o să vi se pară ciudat că spun acest lucru, dar în 10-15 ani vom avea o problemă cu o forță de muncă mult prea redusă în Uniunea Europeană. Acum rata șomajului este crescută, există forță de muncă, dar vă spun eu că în 10-15 ani situația va fi inversă. Avem prea puțini copii pentru a acoperi necesarul de muncă și există și evoluția demografică proastă. În primul rând, trebuie să vedem cum anume putem crește rata natalității, astfel încât în 10 până la 15 ani, să zicem chiar 20 de ani, să asigurăm necesarul mâinei de lucru sau uh, trebuie să vedem uh, cum anume putem uh, genera o migrație în funcție de criterii de calitate, astfel încât să acceptăm persoane de care avem nevoie pe piața muncii. Persoane care sunt deja în Uniunea Europeană și care au calificare proastă trebuie să beneficieze de o formare profesională pentru că pe viitor, pentru a obține un loc de muncă, este nevoie de calificare foarte bună. Există foarte mulți migranți care nu corespund acum acestor standarde și care vor înregistra probleme pe viitor. Așadar, este nevoie să ne regândim strategia, să ne regândim direcția și avem nevoie de o nouă reglementare în acest sens a dreptului la azil. La nivel european, în ceea ce este problema azilului, trebuie să intervenim, pentru că dacă nu facem ceva, pe viitor vom avea și aici, la acest capitol, mari probleme. Mulțumesc! La... Da, Mulțumim pentru această intervenție și pentru faptul că ați respectat timpul alocat. A venit momentul celei de-a cincea intervenții. Doamna Anisia Oleșcova, Oleșcovska, mă scuzați, spune vorbitorul, aveți cuvântul, doamnă. Szanowni Państwo, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dezbatem deja de două zile provocările ce stau în fața Uniunii Europene. Este vorba de provocările ce vin după criză. Și au fost abordate trei subiecte majore la nivelul grupurilor de lucru. Ocuparea, guvernanța economică și finalizarea pieței unice europene. Iată, acestea sunt subiectele dezbătute care ar trebui să ne ofere noi oportunități de dezvoltare și de creștere pentru a da curs așteptărilor noastre. Achizițiile publice reprezintă un subiect care revine în discuție și de aproape 10 ani sunt activă în Comisia Economică și am dezbătut acest act normativ de, în repetate rânduri. Care sunt îngrijorările mele legate de sfera achizițiilor publice? Legea în acest sens și cerințele pentru achizițiile publice pot fi întrunite de anumiți antreprenori și de anumite întreprinderi. Problema este însă faptul că în anumite state membre unde se fac investiții și unde achizițiile publice sunt utilizate în acest sens, există o prea puțină pregătire pentru antreprenori și aceștia nu sunt pregătiți să ia parte la procedurile de achiziții publice. Se plâng de cerințele birocratice și de obstacolele birocratice, însă, totodată, aceștia nu sunt conștienți de faptul că au și o anumită răspundere în ceea ce privește participarea la licitații. Este nevoie să întrunească anumite cerințe pentru a garanta succesul achiziției respective. Trebuie, la urmă urmei, ca în cadrul procedurii de licitație să putem alege întreprinderea care prezintă cele mai puține riscuri în calea succesului unui anumit demers. De asemenea, statele membre ar trebui să îi pregătească pe agenții economici și pe antreprenori pentru ca aceștia să înțeleagă ce risc își asumă atunci când participă la licitațiile publice. Ar trebui ca aceștia să se poată pregăti pentru a avea o investiție de succes. Personal, consider că multe state membre ar trebui să beneficieze să, de aceste activități de pregătire, de training, astfel încât să sensibilizeze publicul în ceea ce privește modul în care la nivel european se pot uh, găsi idei inovatoare pentru ca întreprinderile să găsească nișe economice în care să poată interveni, să găsească soluții uh, eficiente din punct de vedere ecologic. La urma urmei, aceste subiecte sunt extrem de importante pentru viitorul nostru. Trebuie să identificăm posibilitățile de a avea profit la nivelul întreprinderilor. Suntem interesați de dezvoltarea acestui domeniu am dorit ca acest domeniu să fie unul care generează profit și să fie mai puțin expus riscurilor. Nu este vorba despre crearea unor noi companii, pentru că, iată, în Polonia am reușit să, să trecem de această criză cu bine fără a modifica acest domeniu. Mulțumesc. Are acum cuvântul următorul intervenient, doamna Ilda Figueredo membra a Parlamentului European. doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Urmărind această dezbatere, consider că ar trebui să analizăm trei chestiuni majore. În primul rând, să ținem cont de înrăutățirea ratei de ocupare, să ținem cont de dezechilibrele la nivel social și de sărăcie. Și asta, toate acestea ca rezultat al politicilor actuale. S-a spus deja că criza economică și financiară a fost cauzată de bănci, care acum, iată, sunt beneficiarii crizei. Și asta în ciuda dificultăților pe care le întâmpină IMM-urile în ceea ce privește accesarea de credite. Și să nu uităm că în cadrul programelor de austeritate există acum mari probleme la nivelul anumitor state membre Politica de austeritate, astfel, este acum o politică purtată pe baza unor criterii iraționale din cadrul Pactului de Creștere și Stabilitate. Și iată că situația generată este una inacceptabilă. Nu mă refer doar la Grecia și la Irlanda, mă refer aici și la Portugalia, la țara mea, unde situația este cât se poate de dramatică în prezent. Sunt convinsă de faptul că pe viitor sărăcia va crește, va crește și rata șomajului și uh, diferența dintre săraci și bogați va fi una mult mai pregnantă. În al doilea rând, țin să mă refer la faptul că toate aceste lucruri au un efect profund asupra sferei sociale. Și iată că sărăcia crește în Europa tocmai în anul în care a fost declarată luptă împotriva sărăciei. vom avea pe viitor vom depăși pragul de 100 de milioane de persoane care trăiesc sub limita sărăciei în Europa. Nu știu cum putem să discutăm despre anul în care combatem sărăcia și totodată să fie promovate toate aceste măsuri de austeritate măsuri care nu fac decât să înrăutățească situația. Așadar, stabilitatea financiară este prioritatea supremă, dar ar trebui să discutăm în acest context și, context și despre durabilitatea socială, care ar trebui să fie prioritatea căreia îi se subordonează prima menționată. Pentru că dacă nu ținem cont de aceste principii, situația se va înrătăți și întreaga structură europeană va fi periclitată. Și acest lucru se va întâmpla tocmai uh, când mm, vom avea nevoie de noi locuri de muncă pentru tânăra generație și iată vom avea o generație condamnată la sărăcie. Mulțumesc! Vorbitorul nu are microfon. Președintele Consiliului European și primul ministru al Belgiei, care a fost reținut la funeraliile unui fost ministru, dar a sosit și îi dau acum cuvântul. Domnule președinte, aveți cuvânt. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă contrazic, însă uh, în înmormântarea domnului Duchenne este după masa aceasta, însă dimineața aceasta am avut o reuniune de cabinet cu privire la buget și de aceea îl pot anunța pe domnul președinte al Comisiei Europene, domnul Barroso, că bugetul belgian uh, respectă limitele programului de stabilitate așa cum a fost el definit. Doamnelor și domnilor, M-ați invitat pentru a vorbi despre provocările Europei după criză. Uh, mă bucur că la doi ani după izbucnirea crizei financiare uh, uh, putem să ne întâlnim acum în Bruxelles pentru a vorbi despre ieșirea din criză, lucru care arată cât de repede evoluează economia comparativ cu trecutul. Voi spune câteva în legătură cu președinția belgiană. Uh, suntem la 52 de zile de, până la sfârșitul președinției belgiene. Mai trebuie să aveți puțină răbdare. Am avut o abordare total conform spiritului și literei tratatului de la Lisabona. Nu am vrut să impunem un program belgian. Uh, uh, înseamnă că am Uh, vrut să respectăm noua poziționare a instituțiilor noastre. Uh, avem acum un înalt reprezentant pentru politica externă și nu am vrut să impunem un program uh, belgo-belgian. Am încercat să jucăm rolul unui mediator și conciliator pentru a facilita Uh, deciziile conform tratatului uh, în diverse instituții și să rezolv, rezolvăm cât mai multe dosare. Nu este vorba de o inițiativă extrem de originală. Voi vorbi, ne-am ocupat de criză, de politica economică, subiect pe care îl discutați și dumneavoastră aici, de criza financiar-bancară. Uh, în al doilea rând programul de la Stockholm în politica internă și, în al treilea rând, politica socială de coeziune, uh, care uh, nu a fost dezvoltată suficient la nivel european. În al patrulea rând, politica de mediu și de climă, cu pregătirea reuniunii de la Cancun, am avut summitul de la Nagoya și în final avem dimensiunea externă cu extinderea și uh, evoluția spre viitor. În ceea ce privește tema întâlnirii dumneavoastră de astăzi, aș dori să uh, spun câte ceva în legătură cu provocările majore ale Uniunii în viitor. Nici în acest domeniu nu voi avea foarte multe idei originale, voi menționa ideea uh, unei guvernanțe economice mai bune. Am avut un uh, consiliu la sfârșitul lunii octombrie care a discutat aceste teme. Uh, de asemenea dosarele de supraveghere a sectorului financiar și, în al treilea rând, strategia UE 2020 pentru piața internă și, în al cincilea rând, funcționarea de zi cu zi a Uniunii prin activitate legislativă și proceduri bugetare. și felul cum vom încheia această procedură bugetară. În ceea ce privește o guvernanță economică mai bună, concluziile Consiliului European din 27-28 octombrie au fost că rapoartele uh, elaborate de uh, grupul de acțiune prezidat de domnul Van Rompuy au elaborat, uh, a elaborat șase propuneri elaborate de către comi- Comisie uh, necesitatea de a consolida pactul de stabilitate și creștere uh, cu o serie de măsuri, uh, inclusiv sancțiuni politice și dezbaterea s-au discut, discutat și anumite sancțiuni financiare care însă au fost respinse. S-a discutat și o modalitate mai automată de aplicare a sancțiunilor și despre uh, creșterea, despre importanța creșterii uh, uh procentului de 60% de datorii din PIB. Am uh, dezbătut și semestrul european, am luat deja decizii în acest sens. Uh, semestrul european va începe în anul 2011 cu ideea de a prezenta un program de stabilitate pentru fiecare stat membru în mod simultan și un program de reforme naționale conform liniilor convenite. De asemenea, principiile unui cadru robust pentru gestionarea crizei a, a fost convenit, însă trebuie să ca aceste lucruri să fie elaborate conform propunerilor comisiei și în funcție de liniile directoare ale sistemului permanent de Uh, salvarea monedei euro pe baza propunerilor formulate care vor fi formulate în Consiliul din decembrie. Al doilea element, supravegherea uh, sectoarelor financiare despre care vorbim acum am adoptat deja texte în legătură cu cele patru autorități europene de supraveghere a sectorului bancar, al sectorului asigurărilor și piețelor, la care se adaugă Consiliul de Supraveghere a Riscului. De asemenea, Uh, există directiva cu privire la managerii de fonduri de investiție alternative. Am ajuns la un acord la ECOFIN și cred că uh, astăzi Parlamentul va vota acest text. Avem anumite ambiții în legătură cu agențiile de rating. Trebuie să vedem dacă putem să mergem cât de departe dorim în acest dosar. Domnul coleg Reinders mi-a spus că evoluțiile au fost satisfăcătoare. În al treilea rând, strategia UE 2020 adaugă mai multe puncte la ceea ce a, fă, la ceea ce a spus probabil domnul Barroso în absența mea. Uh, este vorba aici despre uh, insuficiențele și defectele strategiei de la Lisabona, și găsirea unui pachet mai coerent, mai bine conturat și mai robust, care să aibă obiectivul uh, 2020. Acestea sunt cinci obiective, schimbarea climatică, inovarea și um, aspectele sociale și cred că data de 5 noiembrie a fost fixată ca termen pentru 12 noiembrie este termenul la nivel național pentru a fixa obiectivele în diverse domenii pentru a elimina constrângerile în diverse domenii. Uh, vor exista și inițiativele emblemă în Europa Digitală și coeziunea socială Trebuie să respectăm uh, calendarul stabilit în iunie și, bineînțeles, elaborarea programelor de reformă eficiente la nivel național pentru care să uh, facă posibilă atingerea obiectivelor în cele cinci domenii. Bineînțeles că strategia UE 2020 are sens doar dacă este văzută ca o parte integrală a Uh, guvernanței economice comunitare. De asemenea, este foarte important ca strategia, macro, strategia bugetară macroeconomică și strategia 2020 să facă parte dintr-o politică economică globală, să se completeze și să se susțină reciproc. Cred că această abordare este revoluționară pentru Uniune, este un pas înainte în domeniul cooperării și al guvernanței economice. Piața internă și a inovației și domnul Wisho, la stânga mea, consilier diplomatic, lucrează intens să-i convingă pe colegii din Spania și din Italia că trebuie să ajungem la o concluzie uh, în dosarul uh, brevetului european. Este deplorabil că IMM-urile europene uh, trebuie să plătească de 9 ori mai mult decât colegilor din America pentru înregistrarea unui brevet. Este uh, o problemă care ține de utilizarea diverselor limbi, însă este o prioritate a programului președinției belgiene. În această dimineață, rezultatul uh, cu privire la brevete este unul incert, dată fiind reticența colegilor din unele state membre. Există Single Market Act uh, și mai există încă 150 de probleme care trebuie să fie rezolvate. Consiliul așteaptă propunerea Comisiei de a adresa prima serie de 50 de constrângeri și, bineînțeles, în dosarul pieței interne există și uh, problema uh, liberului schimb, care ține și de exporturi. Acolo am înregistrat un succes în septembrie când am reușit să găsim o soluție în negocierile dintre Uniunea Europeană și Corea de Sud. Aceste negocieri au dus la un acord comprehensiv care este o premieră în istoria acordurilor de liber schimb. Un acord între Corea de Sud și Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, mi se pare important ca în aceste dosare extrem de importante, care prezintă un tablou general, uh, să subliniem uh, munca instituțiilor, ratificarea și punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona înseamnă că instituțiile trebuie să continue să funcționeze. Noi încercăm să relansăm uh, activitatea legislativă cred că vom reuși să încheiem 20 de dosare legislative. În această săptămână am uh, încercat să finalizăm componența bugetului 2011, care este uh, bazat pentru prima dată pe codecizia pură. Este vorba de două părți, 2011 în sine și o a doua parte, domnule președinte al Comisiei, care ține de perspectivele Uh, pe termen mai lung cu dezbaterea lansată în legătură cu conceptul de resurse proprii la nivelul Uniunii. Sper că în această săptămână vom reuși să încheiem și acest dosar. Uh, data limită este 15 noiembrie și vom vedea dacă vom putea să uh, respectăm limitarea cheltuielilor Uniunii Uh, cu o, o putere echivalentă a bugetului și de asemenea uh, vocea Parlamentului European este importantă și sperăm că va, vom putea concilia elementele dosarului. Iată cum, uh, iată câte ceva despre abordarea președinției belgiene în legătură cu dosarele economice pe politica pe termen lung și pe termen scurt, ca, urma, ca urmare a Consiliului European din, de la sfârșitul lunii octombrie și cu uh, acțiunile întreprinse pentru a uh, permite buna funcționare a instituțiilor europene și uh, perspectivele de viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte al Consiliului European. Domnul Barroso a acceptat să răspundă la intervențiile uh, din sală, uh, dar asta înseamnă că uh, se vă mai puteți încă înscrie pe lista de intervenții, după care lista va fi închisă. Continuăm dezbaterea are cuvântul acum domnul Goran Peterson din Parlamentul suedez. Europa Mulțumesc foarte mult. Europa trebuie să pună accentul pe creștere. Numai prin creștere putem, putem pe termen lung să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Intervenienții de astăzi au pledat în favoarea sporirii investițiilor și uh, a angajamentelor prin intermediul bugetului european pentru creștere. Dar, în loc să dorim uh, bugetul european, ar trebui, în primul rând, să examinăm bugetul care există și care se află pe masa de lucru. În acest buget sunt foarte multe elemente care nu sunt orientate spre creștere. Cred că bugetul nostru ar trebui să pună accentul doar pe creștere și pe cercetare și dezvoltare și mai puțin pe susținere și subvenții, adică subvențiile agricole, în primul rând. L-am auzit pe colegul austriac care vorbea de lipsa potențială de mână de lucru peste 10-15 ani. Este o provocare importantă și poate că este mai importantă de șom- decât șomajul de care vorbim astăzi. Trebuie să reformăm în continuare sistemul de pensii pentru ca persoanele în vârstă care sunt într-o stare bună de sănătate să poată lucra în continuare. N-are niciun sens, domnule președinte, să păstrăm aceeași vârstă de pensionare câtă vreme trăim mai mult. Trebuie să continuăm în continuare politica a femeile să intre pe piața muncii. În Europa, femeile nu sunt folosite pe deplin ca resursă umană și trebuie să existe o participare mai mare a femeilor. Și în cele din urmă, domnule președinte, trebuie să punem accentul pe creștere, firește, și cred că în momentul acela multe probleme se vor rezolva de la sine. Dar este cuvântul de ordine în noile alocări bugetare, după părerea mea. Mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru faptul că ați respectat timpul alocat și acum are cuvântul doamna Alina Gagiuscova din Cehia. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, ale doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să felicit președinția belgiană și să le mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe. Vă mulțumim pentru dezbaterea foarte bună pe marginea acestor chestiuni importante. Parlamentul ceh trebuie să-și facă și el uh, temele. Mai mulți vorbitori au menționat ieri strategia de la Lisabona. Iar domnul Barroso s-a referit din nou la acest punct. Sigur că nu i-am îndeplinit unele dintre obiective, dar nu e corect să spunem că strategia de la Lisabona a fost un eșec. Punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona a însemnat că Uniunea Europeană a putut să ia niște hotărâri importante. De exemplu, să nu concurăm între noi acolo unde nu putem concura și să nu concurăm cu alții uh, la nivelul cel mai de jos. Strategia de la Lisabona înseamnă că modelul social european vor deveni o parte importantă a competitivității noastre. Agenția, uh, strategia 2020 pornește de la aceste elemente. Nu putem crește de dragul creșterii, ci pentru a îmbunătăți nivelul de viață. Asta se așteaptă europenii de la Uniunea Europeană și asta așteaptă și restul lumii de la noi. Dar dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să colaborăm. Strategia de la Lisabona ar fi putut să fie uh, mai încununată de succes dacă ar fi fost uh, pusă în aplicare la nivel național cu tot atâta vigoare cu cât a fost pusă în aplicare la nivel european. Dacă ne-am fi identificat cu strategia de la Lisabona la nivelul parlamentelor europene, să nu facem aceeași greșeală și cu strategia Europa 2020. Parlamentele naționale trebuie să se străduiască să o pună în aplicare nu putem avea succes ca state membre individuale dacă nu facem aceste eforturi pentru îmbunătățirea calității vieții peste tot. Specialiștii consideră că putem concura nu numai prin uh, stimulente fiscale, ci și prin îmbunătățirea stării de sănătate și a nivelului de educație la nivel public. Asta înseamnă promovarea modelului social european. Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta între parlamentele naționale și cu Comisia Europeană prin intermediul dumneavoastră, domnule Barroso. Acum, mai mult decât oricând, când avem tratatul de la Lisabona, viitorul Europei depinde de activitatea parlamentelor naționale ca și a instituțiilor naționale în sensul promovării obiectivelor noastre și atingerilor lor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă, și acum are cuvântul următorul intervenient, domnul Jan Kreiner, din Parlamentul Austriac. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, Aș dori să mă refer la datoriile de stat, pentru că, prin comparație cu uh, creșterea PIB-ului, vedem că cresc și datoriile, ceea ce nu este lipsit de sens. Însă trebuie să vedem exact care este raportul între datorie și PIB. În țara mea se registrează 70% și mi se pare puțin lipsit de logică, lipsit de logică această situație. Uh, Vreau să știu de ce nu comparăm uh, îndatorarea cu situația privată. În acest uh, caz, situația ar fi alta în țara mea, îndatorarea de 22%. Și astfel am putea vedea cum anume putem să reducem îndatorarea de stat la zero, comparând alte elemente. Trebuie să vedem evoluția din ultimii 10 ani a situației domeniului privat. Uh, în zona euro, situația este comparabilă la nivelul statelor membre și cred că am fi ar putut ajunge la situația de a avea de a impozita 50% din uh, ceea ce se întâmplă în sfera privată pentru a reduce datoria de stat. Dacă am face acest lucru în, 10, în următorii 10 ani, ar fi suficient să impozităm doar 10% din creșterea sferei private pentru ca la final să utilizăm aceast, aceste sume pentru reducerea datoriilor. În 10 ani nu am mai avea datoria pe care o avem acum și nu am mai investi în uh, uh, sferele care astăzi consumă atâtea finanțe. Știm foarte clar că distribuția inegală a resurselor financiare duce la instabilitate. Și dacă am renunțat la aceasta, am avea o societate mult mai productivă, pentru că, iată, distribuția financiară ar fi una echitabilă. O distribuție inegală este una care generează inegalități la nivel social. Mar, aș saluta uh, faptul că Comisia ar lua în calcul aceste aspecte astfel încât să introducă programe care să ne asigure un progres sigur în următorii 10 ani la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Alberto Costa din Parlamentul Portughez. Domn, stimate coleg, aveți cuvântul o Mulțumesc, domnule președinte. Discursul politic european iată că a abordat în ultimul timp tot mai des noțiunea de politici dificile. Și exact astfel trebuie să privim situația. Au fost propuse mai multe inițiative, mai multe reforme care promit. Constatăm însă că toate aceste demersuri sunt însoțite de opțiuni pripite. posibilitățile prezentate acum pentru redresarea economică ascund și potențiale efecte negative. Și aș dori să aflu cum anume pot să-și aducă aportul la redresarea economică statele membre. Se discută despre exercițiul uh, financiar european, însă să nu uităm că trebuie să pornim de la nivelul parlamentelor naționale, de la nivelul nucleului, parlamentele naționale trebuie implicate. Pentru că până acum, iată, în exercițiul financiar, parlamentele naționale aveau un cuvânt de spus doar în al doilea semestru, după ce toate deciziile erau luate deja în primul semestru. Și cred că această procedură trebuie corectată. Nu aș dori să discut despre dificultatea uh, întregului demers după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Însă, ar trebui să analizăm elementele principale. Nu vreau să intru în detalii, dar, uh, în opinia mea, Există foarte multe riscuri ce trebuie luate în calcul atunci când discutăm despre posibilitatea limitată de reformare. Să nu uităm însă că ar trebui ca la Parlamentul European să aibă loc o reformă ținând cont de Um, dificultățile care se pot registra la nivel național la nivel politic. Mulțumesc! Merci, cher coleg. mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Christophe Cahaeș din uh, Adunarea Națională Franceză. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să abordez două subiecte foarte rapid. Primul este economic criza economică și financiară, criza monedei euro, care a revelat divergențe mari între economiile europene. Paradoxul este poate că criza și ieșirea din criză, uh, uh, pe lângă că nu uh, rezolvă aceste probleme, le agravează un număr de state au reușit să regăsească creșterea în mod spectaculos, însă altele uh, cresc foarte slab și sunt chiar amenințate de recesiune. În acest context, uh, coordonarea politicilor bugetare este necesară, dar nu este suficientă. Guvernanța economică europeană trebuie să uh, se Uh, refere și la excedentele economice, și la guvernanța economică, și la coordonare, pentru că altfel divergențele vor persista și vor amenința chiar moneda euro. Trebuie să lucrăm asupra acestor aspecte. Comisia a prezentat o propunere care este interesantă de a avea o supraveghere macroeconomică. Și Poate că nu am fost bine informat, însă mi se pare că la ultimul Consiliu European chestiunea nu a fost prioritară. Însă, și aș dori să știu cum uh, intenționează președintele Comisiei Europene să pune în aplicare aceste prevederi cu uh, alte criterii, nu doar criteriul bugetar și al datoriei. Uh, poate puțin cu puțin, să pas cu pas, să avem o coordonare economică mai bună. Al doilea punct este asocierea parlamentelor naționale. O vedem astăzi, este o întâlnire pozitivă și interesantă, însă cum poate să fie formalizată această colaborare în mod mai precis? S-au făcut uh, propuneri de conferințe bugetare interparlamentare, cum se pot uh, pune în practică aceste sugestii. Dacă ne poate spune Comisia care este părerea sa în acest sens. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lord Haskins, membru al Camerei Lorzilor din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aud opinia domnului Barroso în legătură cu două probleme, moneda unică și sancțiunile. În legătură cu moneda euro, nu cumva uh, lecția crizei a fost că zona euro are nevoie de o mai bună integrare fiscală și economică pentru a supraviețui și nu cumva există primejdea unei divergențe în creștere între zona euro și statele care nu fac parte din zona euro. În al doilea rând, uh, sancționarea uh, statelor uh, indisciplinate este că acestea trebuie să plătească mai mulți bani pentru finanțare. Însă, nu cumva, în acest fel, piețele financiare primesc informații care să le permită să judece performanța economică a unor state înainte ca problema să Uh, devine necontrolabilă. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Enro Einaluova din Finlanda. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc președintelui Comisiei și președintelui belgian pentru prezentările excelente. Este bine să auzim că atât Consiliul și Comisia sunt angajate către o cooperare mai apropiată între instituțiile europene și parlamentele naționale. Am trei observații în legătură cu ceea ce s-a spus. În primul rând, avem nevoie de reguli la nivel internațional pentru piețele financiare, dar și în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să acționăm decisiv pentru a nu se repeta criza financiară din 2008. Trebuie să uh, reinstaurăm încrederea în moneda unică și în procesul decizional comunitar. Până acum am avut o serie de reguli și dacă vorbim despre reguli noi, cheia este să respectăm regulile deja existente. Cer Comisiei să reacționeze în mod ferm pentru ca regulile actuale să se aplice, pentru că doar în acest fel va exista suficientă încredere între cetățeni și în piețe. Al, do- al doilea comentariu ține de responsabilitatea băncilor. Este esențial ca băncile care au înregistrat profituri să participe la acoperirea riscurilor atunci când acestea apar. Nu este corect ca statele să sus- suporte uh, greșelile altor state și deciziile uh, de urgență nu sunt transformate în uh, decizii permanente. De aceea este important ca în viitor responsabilitatea băncilor și creditorilor să fie inclusă Noile credite trebuie să fie acordate pentru a susține statele membre. Al treilea comentariu ține de taxa pe tranzacțiile financiare. Dacă călătorești cu trenul sau cu avionul, dacă cumperi orice produs din magazin, eh, se impun taxe. Singura, singurul domeniu care nu este impozitat ține de eh, transferurile financiare. De aceea fac un apel Comisiei și Consiliului să ia decizii pentru a introduce această taxă pe tranzacțiile financiare. Vă mulțumesc și felicitări, ați respectat uh, exact timpul de intervenție, ceea ce ne permite să trecem la următoarea intervenție a domnului Edmund Wittbrod, din Senatul polonez. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am vorbit, uh, am spus aici multe despre reforme, despre schimbările necesare pentru a evita o repetare a crizei. Însă, haideți să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și să ne gândim la noi modalități de gestionare a economiei europene care se concentrează pe noi instituții, noi proceduri de supraveghere. Unii experți spun că am reacționat uh, prea violent. Uh, pentru că nu au existat asemenea activități în anii precedenți și s-a arătat că uh, sistemul de supraveghere nu și-a îndeplinit uh, obiectivele. Așadar, susținătorii uh, sistemului de organismelor de supraveghere trebuie să se întrebe dacă supraveg- aceste organisme sunt eficiente sau nu. De asemenea, Eh, trebuie să ne uităm dacă creditele au, eh, s-au ieftinit, dacă kilovatul pe oră s-a ieftinit ca urmare a acestor acțiuni de gestionare economică. Nu cumva aceste lucruri eh, contravin regulilor de concurență. Băncile europene și-au crescut activele și o consecință directă a acestui lucru ar fi că spre deosebire de Elveția sau America, nu există nicio interdicție în legătură cu creșterea cerințelor de capital. Conform anumitor analize, băncile europene nu se vor supune uh, cerințelor de creștere a rezervelor de capital datorită rolului pe care îl joacă în statele membre. Și unele state membre chestionează și cifra de 3% a deficitului bugetar. După ce guvernul american a cheltuit miliarde de dolari pentru a salva sectorul bancar sau cel automobilistic. Unii spun că acțiunile nu au fost eficiente și uh, acest lucru a fost arătat de către alegătorii europeni în recentele alegeri. Am o întrebare pentru domnul președinte Barroso. Nu cumva uh, vă temeți că aceste noi mecanisme pe care le introducem nu uh, vor fi cumva ineficiente și nu uh, duc la o suprareglementare a pieței. Vă mulțumesc. Urmează domnul Jan Bauer din Republica Cehă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că pot să vorbesc, să iau cuvântul astăzi aici. Am fost primarul unui oraș și știu că este o atribuție extrem de serioasă, așadar vă urez mult succes. Mie mi se pare că ambițiile politicienilor europeni sunt atât de mari încât bugetul Uniunii Europene nu este suficient de mare. De aceea avem tendința să uh, extindem acest buget în fiecare an. Domnule Barroso, dumneavoastră a spus că bugetul european ar trebui să crească din nou prin uh, resurse proprii sau prin noi impozite. În Parlamentul Ceh și în Republica Cehă, noile taxe europene reprezintă un subiect extrem de controversat. Un al doilea aspect este, este legat de strategia de la Lisabona. Strategia de la Lisabona a fost un eșec. Trebuie să spunem că nu, să recunoaștem că nu am reușit să depășim Statele Unite ale Americii. De aceea, următoarea mea întrebare pentru domnul Barroso este dacă noua strategia Europa 2020 va trebui să pună accentul mai mult pe responsabilitate pentru succesul sau eșecul acestei strategii. În al treilea rând, Domnul Juncker a spus că problemele financiare erau cunoscute dinainte, însă nu dețineam me- mecanisme pentru uh, abordarea lor. Poate acesta este cazul Greciei, cunoșteam, aveam la cunoștință problemele de acolo, de dinainte, însă nimeni nu a fost dispus să aplice sancțiuni sau alte criterii Întrebarea mea pentru viitor este următoarea. Odată ce vom avea noi criterii financiare, noi sancțiuni, domnule Barroso, bazat pe experiența dumneavoastră anterioară, credeți că veți reuși să găsiți un consens în Europa de 28 de state membre pentru a aplica aceste sancțiuni în realitate? Vă mulțumesc. Are cuvântul Lordul Haskell, membru al Camerei Lorzilor din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru organizarea acestei conferințe. Am discutat foarte mult despre viitor și eu mă întreb dacă nu cumva am uitat de necesitatea de a implementa câteva din regulamentele exist- deja existente. De exemplu, cu toții sau majoritatea suntem de acord că există multe beneficii în piața unică, uh, beneficii pentru toate statele membre. Și unii se plâng că multe dintre regulile pieței unice nu au fost implementate. Mă întreb dacă Comisia sau noi, ca parlamentari europeni sau naționali, putem să contribuim Uh, prin încurajarea organizațiilor de consumatori, uh, sindicatelor, organizațiilor pentru drepturile cetățenilor, drepturile cetățenilor să își ceară ca drepturile, să ceară ca drepturile lor să fie respectate. Putem da consumatorilor încredere în produsele europene putem punând accentul pe standardele de siguranță, de sustenabilitate, pe originea materiilor prime. Să punem accentul pe faptul că aceste produse sunt fabricate în Europa. În acest fel putem ajuta companiile europene și acesta ar fi un mesaj practic pe care poate l-am putea duce acasă. Poate Comisia Europeană ne a putea îndemna în acest sens. Vă mulțumesc stimate coleg. Are acum cuvântul domnul Massimo Caravaglia din Senatul Italian și eu îi cedez înapoi președinția colegului meu Martinez Martinez. Aveți cuvântul. Două chestiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la două aspecte. În primul rând, Senatul italian a adoptat unanim un document privind guvernanța europeană. Printre diversele articole există unul foarte important, și anume E vorba de indicatorii care trebuie avuți în vedere în momentul în care se evaluează bugetele statelor membre. Mai ales că indicatorii tradiționali nu au funcționat eficient și cum criza a avut uh, o influență dură asupra țărilor, trebuie să folosim acești noi indicatori. Comisia a sugerat ca indicator uh, pentru datoria privată valoarea activelor nete sau cheltuielile făcute pentru pensii. Un al doilea punct de care ne-au amintit și colegii francezi, ideea de anul trecut a domnului Lamassur și anume să organizăm o conferință ad hoc a comisiilor de buget ale diverselor parlamente mai ales că toate statele membre trebuie să reducă cheltuielile publice, deci e important să existe coordonare la nivel european privind uh, temeiurile corecte pentru a putea stabili prioritățile corecte. Deci ideea acestei conferințe este o idee pe care o putem susține din plin. Și am vrea să știm care este opinia Comisiei din acest punct de vedere. De asemenea, Considerăm că o conferință de genul acesta, informală, ar putea să fie mai eficientă decât o întâlnire suprastructurată și organizată mult prea strict. Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, am terminat lista de oratori, o listă foarte lungă și din fericire toată lumea a respectat cele trei minute alocate. Așa încât avem acum posibilitatea să ascultăm cele două intervenții ca reacție la intervenții și vom da cuvântul în primul rând domnule președinte Barroso, care va răspunde la unele dintre întrebările care i-au fost adresate. Președintele Comisiei Europene are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a răspunde, pentru că iau cuvântul după președintele Consiliului, domnul Ivlătarm, aș dori să-l felicit Cred că trebuie să fim foarte recunoscători, recunoscători președinției belgiene. Președinția belgiană, aflată într-o situație complexă din Europa, este foarte implicată pentru a atinge unele compromisuri și este foarte important ca în acest moment al crizei economice și financiare, odată cu intrarea în vigoare a noului tratat, să avem o asemenea președinție cu vocație comunitară și europeană, cum este președinția belgiană. Sau, mi s-au adresat mai multe întrebări, mai multe referindu-se la uh, impozitele financiare și, în general, problema impozitării. Doamna din uh, Letonia, de exemplu. Poziția Comisiei și a Uniunii Europene a fost să susțină ideea acestui impozit la nivel global pe tranzacțiile financiare. A fost un lucru convenit de Consiliul European. Mâine dimineață plec la Seul și aceasta va fi poziția mea în numele Uniunii Europene. Deci o, un asemenea impozit la nivel global. Am făcut mai multe studii la nivelul Comisiei și considerăm că înființarea unui asemenea impozit numai în Europa ar putea să creeze probleme de competitivitate. De aceea încercăm să vedem dacă nu există mai multe alte posibilități, așa cum au subliniat mai mulți intervenienți. De exemplu, colegul din Finlanda de fapt, există o situație în care sectorul bancar și financiar contribuie mai puțin cu decât alte sectoare la economia noastră și există posibilitatea unei taxe pe activitățile financiare în Europa care să nu fie discriminatorie pe lângă așa numitele uh, contribuții bancare deci analizăm uh, aceste opțiuni în documentele pregătite de comisie și vom face foarte curând unele propuneri în acest sens. Cât privește problema ratelor impozitelor, s-au vorbit și de pachetul energetic și pachetul de infrastructură. Vreau să vă spun că ă, astăzi după amiază Comisia va avea o reuniune și va discuta și probabil va aproba un pachet referitor la infrastructura energetică. E un pachet ă, foarte important, iar decizia oficială va apărea săptămâna viitoare, joi este o contribuție importantă a Comisiei pentru anii viitori apropo de ce putem face în domeniul energetic, adică o politică comună energetică a Europei. Domnul Galazewski din Polonia mi-a adresat mai multe întrebări și salut angajarea Poloniei față de acest proces. S-a referit la coordonarea impozitării Ideea în Europa este de a exista o armonizare a impozitelor și nu încalc niciun fel de regulă a confidențialității, dar în ultimul Consiliu European s-a propus, un stat membru a propus uh, această idee a armonizării taxelor, însă mulți alții au respins acest lucru cu multă putere. Uh, ce se poate face și ar putea fi util pentru IMM-urile noastre să există o bază comună de impozitare corporativă, pe lângă coordonarea administrativă. Deci mă gândeam la această bază corporativă comună care ar ușura viața uh, IMM-urilor. Deci nu o armonizare la nivelul impozitării, ci un fel de coordonare. Nu voi răspunde la întrebările celor care nu mai sunt aici, dar apropo de piața unică și actul pieței unice, pot să-i răspund lordului Haskell este una dintre preocupările noastre cele mai importante, și anume cum putem prezenta această problemă opiniei publice. De aceea l-am rugat pe Mario Monti să facă acel raport despre piața internă și am convenit că de obicei lumea nu iubește piața, nu se, nu se îndrăgostește de piață, și așa încât trebuie să reconciliem această idee a pieței cu opinia publică prin intermediul consumatorilor. De aceea avem consultări cu organizațiile consumatorilor. Comisia face lucrul acesta. Iar argumentele acestui act al pieței interne sunt următoarele. Să eliminăm strangulările, obstacolele care există, să finalizăm piața internă și să câștigăm uh, susținerea politică a părților interesate pentru că realitatea este că deocamdată în Europa nu există o piață internă unică. Poate că există la bunuri, dar la energie nu există. Și nu suntem credibili dacă nu avem o asemenea piață unică internă. Europa este mai puternică în afară decât în interior. Cum putem să discutăm cu partenerii majori din afară cu, și să le cerem să respecte regulile pieței interne în măsura în care noi nu avem acea piață internă. Deci această, această problemă va fi o problemă importantă a viitorului. Uh, piața internă are potențial care încă n-a fost exploatat și sunt de acord cu Lordul Haskell. Primul lucru este să vedem ce avem. De aceea Comisia a analizat cu multă obiectivitate și a lansat proceduri de încălcare a legislației europene împotriva țărilor care nu respectă principiile pieței interne. Pe baza experienței mele de șase ani în această poziție, dacă n-ar fi fost comisia, astăzi nu ar exista o piață unică în Europa. Pentru că în timpul crizei au fost tendințe puternice uh, de a pune între paranteze, de a suspenda regulile pieței unice, regulile ajutorului de stat și așa mai departe. Vă spun aceste lucruri pentru că este foarte important. Nu? În Marea Britanie, de exemplu, e important ca lumea să înțeleagă și să susțină ideea că pentru a avea o piață unică avem nevoie de instituții. Piața în sine este o creație instituțională iar rolul Comisiei și al Curții Europene de Justiție sunt indispensabile dacă dorim să menținem cel puțin piața internă așa cum este. Dar dacă vrem să o dezvoltăm, să o adâncim, atunci avem nevoie de toate instrumentele necesare, iar instrum, propunerile dumneavoastră sunt pragmatice. Comisia chiar asta face puteți face și dumneavoastră la nivel național, să sporiți profilul pieței interne, care sunt beneficiile pentru Europa, pentru că de foarte multe ori în discuțiile europene uh, se pune întrebare cât dau eu la bugetul european și cât primesc. Este logica returnării juste. Oamenii nu înțeleg nu și fac socotelile aceasta, cât beneficiem noi de pe urma pieței interne, cât a sporit uh, comerțul intracomunitar, câte locuri de muncă a creat. Acesta este raționamentul pe care trebuie să-l comunicăm atunci când ne gândim la perspectivele financiare. Acum vă răspunde la întrebările referitoare la chestiunile financiare, o întrebare pusă de reprezentantul Parlamentului Ceh, domnul Bauer. Știm foarte clar care este situația economică a statelor membre. Și tocmai pentru că știm că există constrângeri severe, limitări severe, grave în uh, bugetele naționale, ne-am pus problema resurselor proprii și avem această dezbatere. Nu vrem să avem dezbat, uh, cheltuieli în plus, ci tocmai pentru că statele membre uh, cu greu își mențin același nivel de contribuții la bugetul european. Și ne-am gândit uh, la noi resurse proprii, așa cum se prevede în tratatul de la Roma. Știu că este o dezbatere grea. Știu că acum nu putem să vorbim de niciun fel de impozite sau un fel de impozitare, dar uh, dacă avem să atingem niște obiective, avem nevoie de instrumente, inclusiv instrumente financiare. Așa încât uh, sper că această dezbatere să fie constructivă pentru a evita tendințele naționaliste sau populiste. E ușor să spunem că bugetul european trebuie să reflecte exact ce fac bugetele naționale. E ușor de spus acest lucru, dar nu e adevărat, pentru că bugetul european este diferit de bugetele naționale. În primul rând, noi nu avem datorii la bugetul european. Nu putem avea datorii. Iar problema este că bugetele naționale trebuie să facă un efort real uh, deoarece majoritatea statelor membre au uh, datorii de stat și datorii particulare de nesuportat. Da, așa încât limitările sunt uh, importante la nivelul bugetelor naționale. O a doua diferență. Bugetele naționale, majoritatea dintre ele, reprezintă cam 50% din cheltuielile statelor membre, chiar peste 50% din PIB din PIB-ul statelor membre. Cheltuielile curente pentru funcționarea statului, pentru asigurările sociale. La nivelul Uniunii Europene, bugetul acesta este mai puțin de 6%, este 5,7 sau 5,8% nu, ă, adică partea alocată cheltuielilor administrative. Restul reprezintă investiții. Investiții în așa numitele politici tradiționale, cum ar fi politica agricolă comună, dar investiții în politicile de coeziune sau în domenii noi. Tratatul de la Lisabona a creat funcții noi, cum ar fi serviciul de acțiune externe, care trebuie finanțat. Acestea sunt argumentele raționale. Știu că noi trăim acum în vremuri foarte dificile, unde argumentele raționale sunt greu de acceptat. Cu toate acestea, Comisia va continua să susțină lucrurile cu argumente raționale pentru că înțelegerea situației este foarte grea din punct de vedere politic și economic. Dar nu este momentul să punem sub semnul întrebării marile realizări ale Europei, cum ar fi piața unică. Este momentul să stăm uniți și să întărim ce putem face la nivel european. Sunt chestiuni care se pot rezolva mai bine la nivel național sau la nivel regional sau la nivel local. Principiul subsidiarității trebuie să fie pus în aplicare. Dar hai să fim onești. În momentul globalizării, când discutăm cu Rusia, cu China, cu americanii și cu alte puteri mari, așa cum vom discuta la G20, dacă nu acționăm împreună, nu vom avea o putere de influență statele membre nu au puterea economică necesară, puterea demografică, politică pentru a putea afecta dezbaterea globală, dar împreună noi putem avea o importanță reală. De aceea avem nevoie de instrumente la nivel european. În primul rând, implementarea, punerea în aplicare și adâncirea pieței interne și apoi politicile și coordonarea politicilor Răspund acum și întrebărilor puse de domnul Lord Haskins. Moneda unică înseamnă mai multă integrare în Europa? Sigur că da. De aceea facem ce facem acum sau uh, uh, văzut care sunt deficiențele și acum punem în aplicare niște măsuri de guvernanță economică, semestrul european și așa mai departe pentru că unitatea monetară, fără coordonare a politicii, nu funcționează. Care sunt consecințele pentru celelalte state membre? În primul rând, majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană vor să intre în Uniunea Economică și Monetară. Nu, sunt state membre care dor să se alăture, una singură n-a vrut să intre Marea Britanie. Și uh, Marea Britanie, de asemenea, deși nu este membra a Uniunii uh, Economice și Monetare, a spus că este în interesul lor ca zona euro să fie stabilă. Și cred că avem rezultate pozitive și în acest domeniu. Dar, fie că vrem sau nu, suntem mai interdependenți acum decât înainte, cu sau fără Uniunea Economică și Monetară. Unele din statele membre care se confruntă acum probleme foarte grave legate de datoria suverană sunt în zona euro, altele nu sunt în zona euro. Deci, variabila care explică acest lucru nu este ideea de a fi sau a nu fi în zona euro, ci este vorba de noile condiții ale concurenței internaționale și, în al doilea rând, este vorba de tiparul politicilor uh, economice, al politicilor fiscale de până acum, care nu au fost durabile, clar nu au fost durabile în majoritatea statelor membre. De aceea vreau să folosesc acest moment. Lumea se poate plânge, se plânge de piață, se plânge de diverse chestii. Dar dacă n-au datorii, nu trebuie să apeleze la piață. Piața există. Soluția este să folosim acest moment, să facem acest efort de consolidare fiscală, să facem reformele necesare pentru ca Europa să poată concura pe piața globală. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la sancțiuni și domn, Lordul Haskins s-a referit la uh, transparența informației. Chiar asta am încercat noi să facem prima comisie, al cărei președinte am fost, a propus mai multe puteri pentru Eurostat, ca Eurostatul să poată să verifice conturile publice ale statelor membre. Propunerea a fost respinsă pentru că era considerată ca intrusivă, dar dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în Grecia, nu, datele pe care le primeam de acolo nu erau corecte. Asta este realitatea dură. Iar acum am făcut o altă propunere care a fost propusă de sta- acceptată de statele membre. Pentru că fără transparența informațiilor, nu funcționează nimic. Nici unita, Uniunea Monetară și niciun fel de piață. E nevoie de informații transparente între toate statele membre ale Uniunii Europene. Și suntem hotărâți să facem acest lucru și cred că este și în interesul statelor membre, de fapt. Compatriotul meu, și voi răspunde la întrebările eh, legate de prudență, aș dori să spun următoarele. Comisia a făcut tot ce a putut apropo de prudențialitate. Avem nevoie de prudență atunci când vorbim de revizuirea tratatelor hotărârea de a reviza tratatele este în mâna Consiliului, domnule Term, vă va putea explica mai bine decât mine ce spun statele membre. Însă avem nevoie de un mecanism permanent care să răspundă la criză și fără Germania este imposibil să facem acest lucru. Aceasta este realitatea, acestea sunt faptele. În cazul Germaniei, avem nevoie de o reformă a tratatului pentru a lămuri un aspect foarte important pentru Germania, din punct de vedere juridic. Și nu e vorba de un capriciu al Germaniei, ci de o nevoie reală. Statele membre s-au pus de acord nu au fost pline de entuziasm uh, în ce privește revizuirea tratatelor, dar este o revizuire necesară. Ideea aceasta deja este clară. E vorba de o revizuire limitată a tratatelor astfel încât toate parlamentele trebuie să se pronunțe pentru că revizuirea tratatelor trebuie uh, uh, aprobată în toate cele 27 de state membre și toate cele 27 de parlamente naționale trebuie să se pronunțe pe această chestiune. A doua întrebare referitoare la acest aspect. Cred că utilizarea acestei inițiative, adică a semestrului european, este foarte importantă pentru că poate incita participarea parlamentelor naționale. Uh, care se poate realiza prin COSAC, reuniune organizată de Ungaria în mai. Deci uh, ideea semestrului european și discuția pe marginea lui se poate face în fiecare an. Este o manieră informală de a asocia parlamentele naționale la decizie, iar problema parlamentelor naționale față de Parlamentul European, aș vrea să vă spun cu multă onestitate ce cred Bun. Acestea fiind spuse, ar trebui să spun următoarele. Sistemul nostru de decizie în Uniunea Europeană este deja greoi și foarte lent uneori. Deci trebuie să aplicăm ce avem în tratat, nu putem să creăm alte structuri Există un mecanism, există Comisia, există Consiliu, există Parlamentul European care participă la codecizie pe majoritatea chestiunilor. Parlamentele naționale au controlul asupra guvernelor naționale. Este o funcție esențială. Așa că tratatul de la Lisabona introduce anumite proceduri, cum ar fi controlul subsidiarității, care trebuie aplicat și uh, am să răspund acum la o întrebare pusă de mai mulți dintre dumneavoastră, domnul Careș, de exemplu, văd că există posibilitatea de a face într-o manieră inform, de a avea într-o manieră informală mai multă cooperare. De exemplu, Comisia a publicat recent pe 27 octombrie programul de lucru pentru 2011 Acolo apare o listă completă a tuturor proiectelor de care ne vom ocupa anul viitor, chiar și pentru anul viitor. Este un document care permite parlamentelor naționale, dacă o doresc, să înceapă să discute imediat chestiunile principale din acest program. În felul acesta, parlamentele naționale se pot angaja direct în acest proiect, și pot asuma acest proiect. și vor participa în felul acesta, dincolo de aspectele oficializate ale participării. Tot domnului Careș, aș putea spun că la, în acest moment propunerea ca atare, propunerea pentru a răspunde la divergențele dintre uh, supravegherea macroeconomică în zona europeană sunt propuneri care sunt acum, uh, urmează acum procesul legislativ normal Van Rompuy uh, a organizat un grup de inițiativă în sensul general al acestor propuneri. Uh, propunerile sunt acum uh, la Consiliu și trebuie să fie adoptate de Consiliu și de Parlament, dacă doresc. Și încă o dată spun, fără un nivel anume de coordonare a politicilor economice, nu vom avea o zonă euro stabilă. Deci avem Uniunea Economică și Monetară, M e foarte important, dar EU dinaintea lui M este la fel de importantă. Uniune economică și monetară. Și asta încercăm noi să facem aici. Sunt persoane care, sigur, nu sunt mulțumite, dar uh, inițiativa este revoluționară în sensul bun al cuvântului. Când vă gândiți că o să existe un sistem mai integrat în care propunerile comisiei ar putea să fie anulate, eu știu, și care pot fi respinse prin majoritatea calificată, înseamnă că facem pași înainte în sensul coordonării economice, în sensul integrării economice. Uh, Semestrul economic este un pas înainte foarte bun. Se respectă prerogativele Parlamentului Național și se sporește coordonarea economică. Propunerea adoptată, care stă la baza raportului La Rozier și care a fost adoptată de Consiliu și Parlament de a avea un, un sistem de supraveghere financiară în Europa, acum foarte mulți ani lumea ar fi spus că este imposibil și vreau să spun acest lucru pentru că de foarte multe ori ne uităm ce se întâmplă în fiecare zi, dar nu vedem care este tendința generală. Ideea este că, în general, Europa răspunde bine crizei cu instrumentele pe care le are, cu instrumente comunitare, prin intermediul guvernelor, dar oricum se străduiește să aibă un răspuns mai coerent în integralitatea ei. Mă scuzați, spune vorbitorul, am vorbit prea mult, dar mi-ați adresat întrebări foarte importante. Și mai vreau să spun un lucru. Apropo de strategia Europa 2020, mai ales Cehia a pus această întrebare. Realitatea strategiei de la Lisabona a fost că era, a fost o strategie bună, însă au fost eșecuri de punere în aplicare a lipsit asumarea la nivelul național. Cred că acum, cu nou sistem de guvernanță, dacă parlamentele dumneavoastră, dacă guvernele dumneavoastră cooperează, suntem uh, mai bine situați să avem succes. Aceasta este modul în care evaluez eu situația după acești șase ani la comisie și ca fost prim-ministru în țara mea. Acum putem să facem acest lucru cu succes, dar depinde de asumarea la nivelul național. Uh, avem toate obiectivele și sperăm că putem atinge toate obiectivele pe care ni le dorim pentru a avea această economie de piață socială mai competitivă decât cea de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Este foarte adevărat că ați vorbit mult, dar uh, Vă mulțumim uh, pentru cele spuse, pentru că cele spuse trebuie transmise organelor de decizie ale Parlamentului pentru că este o poziție deosebit de constructivă și de importantă. Iar acum o să dăm cuvântul domnului Yves Le ca să răspundă la întrebările care i-au fost adresate. Domnule Leterm, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. Intervenția președintelui Comisiei a fost foarte bună. Comisia este foarte activă și prezentă unde trebuie și trebuie să răspundă la așteptările parlamentelor europene, Parlamentului European și parlamentelor naționale. Nu este puțin lucru la doar doi ani după cea mai mare criză financiară a epocii moderne. Foarte pe scurt, pe 4-5 elemente. Intervenția în legătură cu uh, acea bank levy, uh, cum se numește în limba franceză, Uh, noi lucrăm asupra acestei idei și uh, la următorul uh, Consiliu ECOFIN vom căuta un acord. Însă trebuie să subliniem că la nivel național și la nivel uh, european uh, fondurile trebuie să, pus, să fie puse în serviciul creșterii economice și în bugetul european prin ceea ce se numește instrumentul de flexibilitate a 0,03 din PIB care poate să fie manevrat în funcție de priorități și care se poate schimba. Aici, președinția belgiană, în acord cu alte state membre, elaborează propuneri care pot să propuneri pentru a elimina cerința de unanimitate spre o majoritate calificată pentru a putea decide mai ușor utilizarea spre politicile de creștere a acestor fonduri. În ceea ce privește politica economică UE 2020, și importanța acestei strategii. Am avut deja o conversație în acest sens cu președintele Comisiei în ceea ce privește președinția Consiliului și pentru guvernul nostru este crucial ca această politică UE 2020, succesoarea strategiei de la Lisabona, să fie pună în aplicare cât mai rapid posibil pe baze serioase și insistăm asupra Comisiei ca calendarul să fie respectat cât mai strict posibil. Punem accentul pe două elemente extrem de importante în activitatea parlamentelor naționale. Uh, politica UE 2020 trebuie să aibă o dimensiune socială pe lângă și pe lângă obiectivele pe care și le-a propus. De asemenea, dorim să subliniem importanța unei politici foarte ambițioase la nivel european, care trebuie să fie politica industrială. Economia americană are o asemenea politică și noi trebuie să jucăm un rol pentru a consolida capacitatea industrială a Europei. Mă gândesc aici la crearea de locuri de muncă, la poziționarea noastră la nivel mondial avem nevoie de o politică industrială uh, în ceea ce privește inițiativele emblematice. Uh, supravegherea economică, uh, aceasta nu a funcționat bine până acum, însă uh, concluziile grupului de lucru au fost uh, incluse în șase texte De aceea trebuie să lucrăm acum pentru a introduce cât mai rapid instrumentele suplimentare necesare. Transpunerea lor în texte legislative reprezintă o necesitate extrem de importantă care poate să fie uh, avut în vedere. Președinția belgiană sublinează importanța actului pieței unice. Am delimitat anumite constrângeri în funcționarea pieței unice și vreau să mă alătur cuvintelor comisiei. Mi se pare important ca noi, ca responsabili politici, să facem o muncă de persoasiune și de convingere a opiniei publice în legătură cu ceea ce înseamnă apartenența la Uh, Uniunea Europeană. Foarte mulți vor să fie membri ai, Uniune, ai Uniunii Europene, însă în interiorul Uniunii nu se văd foarte bine efectele benefice ale integrării economice, chiar în viața de zi cu zi, nu doar la nivelul utilității unei monede unice, ci în ceea ce privește valoarea adăugată a unei piețe economice comune. Noi avem o datorie politică să uh, convingem uh, cetățenii, în special în ceea ce privește domeniul economic. Aici este important să avem o liberalizare cu acordul de liber schimb cu uh, marile blocuri economice. Uh, deci este important să nu acționăm singuri Uh, individual ca stat membru, ci în comun. Acest lucru ține și de prevenirea unei viitoare crize, cât și de gestionarea economiei actuale. Această muncă continuă și guvernele statelor membre și celelalte instituții europene, Comisia și Parlamentul contează pe uh, colaborarea strânsă cu parlamentele naționale în ceea ce privește punerea în aplicare rapidă a deciziilor luate conform tratatului de la Lisabona. Uh, și vă mulțumesc pentru inițiativa acestei uh, reuniuni, care sunt sigur că va fi foarte fructuoasă în viitor. Mulțumesc, domnule Le Term, domnule președinte al Consiliului. În concluziile mele, peste 10 minute, voi felicita uh, și voi saluta președinția Consiliului, precum și uh, președintele Comisiei pentru eforturile întreprinse. Colegii din parlamentele naționale pot să vadă astfel cum uh, uh, pot dialoga uh, președintele Consiliului și președintele Comisiei. Acestea au fost intervenții fascinante, toate, uh, însă acum vom intra în ultima fază de încheiere a reuniunii noastre cu intervenția copreședintelui nostru, domnul de Meier, din Senatul Belgian, după care eu voi uh, concluziona. Are cuvântul acum domnul de Meyer. Mulțumesc, domnule președinte. Ca vicepreședinte al Senatului Belgian, dar ca și dar și ca primar al unui oraș am un sentiment foarte pro-european. Uh, sunt onorat să fiu prezent aici, care a devenit uh, mult uh, Parlamentul European, care a devenit după tratatul de euro de la Lisabona mult mai prezent ca reprezentant al democrației. Am ascultat rapoartele cu privire la grupurile de lucru de ieri. Cam compatriotul meu, Bruno Toibens, a făcut o sinteză a discuțiilor în legătură cu ocuparea în Europa de mâine. Viitorul economiei din Europa este în economia ecologică și în economia cunoașterii. Criza încă nu a fost depășită, trebuie deja să începem să ne gândim la viitor și strategia 2020 este un bun început. Doamna Beres a fost raportoarea celui de-al doilea grup de lucru care s-a uh, ocupat cu formatul noi uh, guvernanțe economice europene. Astăzi, nivelul european a devenit uh, cel mai important pentru guvernanță. Însă rolul nostru, ca membru al unui parlament național, este să ajutăm instituțiile europene să aibă o politică europeană cu respectarea sensibilităților naționale. Și de aici provine și dificultatea acestui exercițiu. Domnul Villahoana a insistat ca raportor al celor de-al treilea grup de lucru pe importanța pieței unice europene, ca această piață să fie consolidată și să fie adusă mai aproape de cetățeni. Directiva serviciilor are o importanță crucială aici, dat fiind că sectorul serviciilor este majoritar în economia europeană. Birocrația trebuie să fie evitată și diminuată, unde nu poate fi evitată. Și îmi face, mi-a făcut mare plăcere să îl ascult pe președintele Comisiei, domnul Barroso, care cu uh, entuziasmul caracteristic a vorbit despre Uniunea Europeană în, și rolul său în combaterea crizei. Este vorba aici de un control mult mai bun al pieței financiare și proiectul ambițios al strategiei 2020, uh, care se pare că este pe drumul cel bun. Pot să spun aici că am sentimentul că uh, cu toții va trebui să lucrăm împreună cu Comisia Europeană și cu președintele său pentru a găsi soluții durabile și coerente la criza economică. Trebuie să vă spun de asemenea că dacă am ascultând răspunsul la multele întrebări care au fost puse domnului Barroso, uh, mi-a făcut o mare plăcere. Domnul Term, președinte al Consiliului și prim-ministru al Belgiei, Eh, este și el un funcționar european și cunoaște foarte bine Parlamentul. A arătat că și la nivelul guvernării trebuie să fim conștienți de necesitatea de combatere a crizei prin controlarea piețelor financiare, a strategiei 2020, a unei economii durabile și a unei Europe bazate pe merite. Aceste expre- expresii vor deveni, datorită acțiunilor noastre comune, uh, o realitate. Acordul cu Corea de Sud arată că Uniunea Europeană nu se gândește doar la politica internă, ci este conștientă de faptul că cooperarea internațională cu vecinii noștri, dar și cu statele mai îndepărtate, uh, ne va ajuta să uh, găsim o rezolvare la criza economică. Ehm, în concluzie, dezbaterea noastră de astăzi ne arată că cu toții, parlamentari, eh, instituții europene, eh, suntem gata să combatem cu perseverență criza economică. m ehm, am bucurat să văd felul cum, dincolo de diferențele politice, am reușit să ajungem asupra unor acorduri cu privire la politicile discutate. Iar acum dau cuvântul din nou domnului președinte Martinez Martinez pentru uh, remarcile sale de încheiere. Vă mulțumesc. Doamnelor uh, și domnilor, stimați prieteni, Intervențiile președintelui Comisiei, a președintelui Consiliului și mai ales uh, intervenția colegului meu și prieten, domnul de Meier, îmi permite acum, în momentul închiderii acestei reuniuni, să nu vorbesc nici măcar un minut despre analiza concluziilor care au fost prezentate foarte bine aici. Rapoartele venite de la grupurile de lucru, două dintre ele au fost deja distribuite, iar cel de-al treilea, înțeleg eu, este pe cale de a fi elaborat și oricum va ajunge la dumneavoastră într-un timp foarte scurt. Mă voi concentra acum în următoarele patru cinci minute pe care mi le pune la dispoziție organizarea ședinței asupra unor elemente fundamentale. În primul rând aș dori să salut modul absolut plăcut și constructiv și plin de inspirație în care s-a lucrat la această reuniune comună a Parlamentului European cu parlamentele naționale dar și cu Parlamentul Belgian. Reuniunea aceasta s-a bucurat de felicitarea Comisiei, dar vreau să vă spun că această reuniune a fost organizată de Parlamentul European și cele două camere a Parlamentului Belgian. Deci dacă a fost bine, trebuie să-i felicităm pe actorii politici și mai ales pe funcționari funcționarii Camerei Reprezentanților și Senatului Belgian, dar și pe funcționarii Parlamentului European. Ei sunt cei care ne-au pus la dispoziție logistica și ne-au dat posibilitatea să conlucrăm activ și mulțumitor. Apoi, aș vrea să mai spun ceva. E o șansă extraordinară aceea pe care am avut-o pentru că am dezbătut cooperarea dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale, care este necesară. Cooperarea aceasta a fost întotdeauna de dorit, dar de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, de când avem această bază politică și juridică nouă, pe care va merge Uniunea Europeană după ce a pierdut zece sau 15 ani după care ne-am privit doar buricul, uh, vom avea acum posibilitatea să devenim acel actor global care poate să apere interesul cetățenilor uh, europeni în nou context uh, mondial în care globalizarea și multilateralismul politic sunt elemente importante. Deci acum avem tratatul de la Lisabona care include obligația de a colabora între parlamentele europene și Parlamentul European. Și este obligatoriu pentru că parlamentele naționale, de exemplu, sunt menționate de cel puțin 14 ori în tratatul de la Lisabona. În primul rând, aș dori să vă spun că experiența aceasta pe care am avut-o în aceste două zile, iar mie ca președinte, vicepreședinte al Parlamentului European, îmi revine sarcina organizării acestor uh, relații cu parlamentele europene. Și mă mai ajută și doi colegi la chestia asta. Știm că a fost greu să ajungem să punem de acord cele 27 de state membre asupra tratatului uh, de la Lisabona. Dar în momentul în care s-a ajuns la un acord politic a fost destul de ușor să se redacteze unele articole. Însă se vede că este mult mai greu să le traducem în realitate. Și ne confruntăm acum cu ideea participării parlamentelor naționale la tot ce înseamnă normativele europene, atât elaborarea normelor europene, cât și punerea lor în aplicare. Iar aici ne lovim de niște dificultăți și încercăm firește să le depășim. Să le depășim cu intenția bună a tuturor și cu convingerea tuturor că această colaborare este indispensabilă. Nu, există o serie de chestiuni de care trebuie să ținem cont cu toții, și anume, dacă tratatul de la Lisabona recunoaște importanța rolului parlamentelor naționale, acest lucru se datorează contribuției Parlamentului European, care a dorit să asocieze parlamentele naționale la acest tip de activități. Rolul parlamentelor naționale și prezența lor în tratatul de la Lisabona nu a plecat de la parlamentele naționale și nici nu a plecat de la guvernele statelor membre, ci s-a născut din convingerea Parlamentului European că acest lucru este indispensabil pentru că numai așa construcția pe care dorim noi să o punem în aplicare, cetățenii se vor simți identificați și reprezentați. Și trebuie să avem acest lucru mereu în minte și trebuie să ne fie foarte clar că progresele democratice, progresele de democratizare, uh, prin care a trecut construcția europeană în ultimii ani pornește prin, de la sporirea competențelor Parlamentului European, câștigate de la un tratat la celălalt. Aceasta este, de fapt, măsura nivelului democrației pe care o realizăm și care a făcut un salt absolut extraordinar cu tratatul de la Lisabona. Și trebuie să recunoaștem și contribuția și sprijinul oferit de Comisia Europeană și personal de președintele Comisiei. În ce privește funcționarea, tratatul de la Lisabona complică lucrurile, dar este una din provocările cu care ne confruntăm. Adică aceste elemente complicate trebuie să până la urmă să se poată traduce în progrese și într-o mai mare participare a cetățenilor. La Parlamentul European avem un grup, un grup specific, grupul care se ocupă de punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona în ceea ce privește relațiile cu parlamentele naționale. Eu sunt președintele acestui grup Grupul acesta este alcătuit din trei vicepreședinți ai Parlamentului, din președintele Comisiei Constituționale, care a fost desemnat de toți președinții comisiilor parlamentare și un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, fiecărui grup politic din Parlamentul European. Noi am fost de acord, am uh, a fost de acord cu un document care a fost ratificat de organele Parlamentului. Documentul acesta nu e un document clandestin, este un document oficial, deși este un document intern și cred că ar trebui, ar fi important ca fiecare dintre dumneavoastră să cunoașteți acest document. Pentru că documentul acesta este cunoscut administrațiilor parlamentelor naționale, dar sunt sigur că niciunul dintre dumneavoastră nu știți despre ce e vorba în acest document. Uh, și ar fi important ca dumneavoastră să aveți acces la acest document și să știți care sunt gândurile, care este procesul de reflexie de la nivelul Parlamentului European. Pentru că numai în felul acesta putem să ajungem la raționalizarea relațiilor dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru a atinge o eficiență maximă pentru a atinge un nivel de fluență, de fluiditate a responsabilităților și competențelor unil, uh, Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. Cred că în reuniunile din aceste două zile atmosfera a fost excelentă. Sigur că unii dintre dumneavoastră ați exprimat critici apropo de lipsa prezenței uh, eurodeputaților. Este o problemă pe care o constatăm și noi, este o problemă pe care trebuie să o abordăm și să o soluționăm. Și e bine ca aceste reuniuni importante să nu coincidă cu reuniunile comisiilor parlamentare pentru că suntem în momentul acela împărțiți, nu, nu putem să fim și aici într-una din reuniunile comisiilor. Totuși, cred că au uh, fost intervenții care pot fi surse de inspirație, mai ales cele ale președintelui comisiilor, ale președintelui Consiliului, dar și cea a domnului Joaie de ieri. Cred că este adevărat ce ne-a spus ieri domnul Joaie. Și, și așa anume că, în parte, datorită Uniunii Europene, am trecut de perioada cea mai gravă a crizei. Și, de asemenea, ce a spus și domnul președinte al Comisiei, și a spus-o cu multă blândețe. Dar este adevărat că nu în toate țările lucrurile sunt la fel în ce privește ieșirea din criză. În unele țări, unele țări au ieșit din criză, deci au posibilitatea să se gândească la viitor, iar alte țări sunt încă în criză, deci sunt mai preocupate de ideea ieșirii din criză decât de ce se poate face în viitor. Însă pe toți ne interesează acest viitor și cred că în reuniuni ca cele de azi și de ieri ne gândim la provocările viitoare cu care ne vom confrunta. Iată ce doream să spun Cred că unele dintre ideile menționate aici, cum ar fi semestrul european în ce privește guvernanța economică, armonizarea fiscală, bugetul european, problemele sociale, sunt probleme cu care, care se confruntă cu multă rezistență, dar cred că dacă noi cu toții ne străduim, le vom putea face să meargă înainte. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru interesul și participarea dumneavoastră și, bineînțeles, vrem să mulțumim domnului președinte al Comisiei care are un program absolut infernal și uite a stat cu noi aici până la sfârșit. Vreau să-i aduc un omagiu și să-i mulțumesc foarte mult. Stimați prieteni, până la următoarea reuniune am să cer Secretariatului Parlamentului European ca cu ajutorul funcționarilor de la Parlamentele Naționale să se transmită tuturor acest uh, document al grupului Parlamentului European care se ocupă de relațiile cu parlamentele naționale, pentru că nu mă interesează să ajungă la administrația parlamentelor naționale, unde trebuie să ajungă, nu, pentru că e acolo vreun sertar. Și nu ajunge pe masa președinților camerelor parlamentare, care sigur că se ocupă și de multe alte chestii nu? Cred că este foarte important ca fiecare dintre dumneavoastră să învețe ceva din această experiență. Sunt șapte o foi și în felul acesta putem comenta părerile dumneavoastră, părerile care vi se par pertinente și pe care oricum le vom citi cu multă dragoste și cu multă atenție și cu aceeași dragoste doresc să vă urez drum bun acasă. Vă mulțumesc foarte mult!